Ok. Chers collègues, bonjour! Bună ziua, dragi colegi! Știu, v-a fost dor de mine timp de un sfert de oră, dar gata, am sosit. Contrar celor care ar putea să spună că m-am trezit târziu, nu, a trebuit să particip la un mic dejun. Un petit déjeuner de travail. Un mic dejun de lucru. Monsieur, Monsieur Marinescu, vous êtes venu à temps. Domnule Marinescu, ați fost punctual? Așa este? Bine, vă cred pe cuvânt. Începem. Hotărârile coordonatorilor în timpul reuniunii de ieri. Puteți să vedeți procesul verbal. Dacă nu sunt obiecții până la 12.30, considerăm că aceste hotărâri au fost acceptate. Acum Trecem la voturi. Vom verifica mai întâi dacă avem uh, un număr suficient de deputați. Facem un vot de probă. Le vot e clos. S-a închis. Minunat, toată lumea este prezentă. Începem. procéder au vote dans l'ordre suivant. Tout d'abord, la... Mai întâi descărcarea de gestiune pe anul 2016 pentru comisie. Doamna de Monte este raportor. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, verificăm amendamentul 12, s-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis. Amendamentul 12 se respinge. Amendamentul oral 1. Amendamentul domnului Marinescu. Cine este pentru? Nu, scuze, spune doamna președinte, este cineva care se opune acestui amendament? Ce noroc aveți, domnule Marinescu. Nimeni nu se opune. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă. Cine se abține, dar este respins. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17, 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot final. Vot electronic. S-a deschis votul. Se ferme le vote. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, 4 împotrivă, doamnă de munte. Raportul dumneavoastră se adoptă. Bravo! Allez, nous continuons. Continuăm cu descărcarea de gestiune pentru Agenția Europeană a Căilor Ferate, raportul domnului Marcus Ferber. Atenție! Amendamentul... Bună ziua, domnule Ferber! nu <laughs> spuneți mie bine ai venit. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri?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 S-a închis votul și se respinge. Votăm întregul text. S-a deschis votul. Se ferme le S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate, domnule Ferber, felicitări. Continuăm. Allez, nous continuons avec vous, Monsieur Ferber, avec Shift to Rail. Tot raportul domnului Ferber, Shift to Rail. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă.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 cu raportorul nostru, domnul Dalunde, despre EASA. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și supun la vot întregul text. S-a deschis votul. Je ferme le vot. Monsieur Dal Domnule Dalunde, raportul dumneavoastră este adoptat cu o mare majoritate. Felicitări! Continuăm cu Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Raportul doamnei Meissner. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm întregul text. Vot electronic. S-a deschis votul. Je ferme le vote. Plus 40. 40 la 2, bravo doamnă Meissner, raportul dumneavoastră este adoptat. Raportul doamnei de Monte despre Sesar începe. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Întregul text acum. Vot electronic. S-a deschis votul. Je ferme le vote. S-a închis. 40 pentru, 2 voturi împotrivă. Doamnă de Munte, raportul dumneavoastră este de asemenea adoptat cu mare majoritate. Felicitări! Alors. Raportul meu în ce privește statisticile în domeniul căilor ferate, vot unic, cine este pentru? A, vot electronic, scuze. S-a deschis votul. Allez, je ferme le vote. S-a închis votul. 41 de voturi pentru și 1 împotrivă. N-am să văd, n-am să încerc să aflu cine a votat împotrivă. Continuăm. Trecem acum la strategia europeană pentru sistemele de transport inteligente cooperative. Raportul domnului uh, Ueli. Cine este pentru? Amendamentul 33. Împotriva abțineri?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 Amendamentul 51 este respins. 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 55. Se adoptă. 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 64 este respins. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MV12. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 3, NV13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 12 se adoptă. Nu pasăm. Trecem la amendamentul 83. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. amendamentul 84. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 13. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 94 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Libe 4. Cine pentru, împotriva, abțineri. Socialiștii nu prea ridică mâna. Nu știu ce faceți acolo. Sunteți pentru? Atunci verificăm. Deschid votul electronic la LIBE 4.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 Amendamentul 137 pentru potrivă. Abțineri se adoptă. MV 15 pentru potrivă. Abțineri se adoptă. MV 16 pentru potrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 140 pentru, potrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Vot deschis la 140. Vot închis și se adoptă. 143. Cine este pentru? Împotrivă. Țineri. Se adoptă. Compromisul 21 pentru. potrivă, Țineri. Se adoptă. Compromisul 22 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 152 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 153 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 170 pentru, potrivă, abțineri, E destul de complicat, așa încât deschid votul electronic la 170. Vot închis. Și se adoptă. <coughs> Amendamentul 173. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm? Haideți să verificăm. Vot deschis la amendamentul 173. Vot închis. Aveți dreptate, într-adevăr e respins. MV25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Libe E. Cine pentru? Potrivă? Abțineri. Se adoptă. Libe F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Potrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe A Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 10 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă <coughs> Vot final pe textul întreg și deschid votul. Vot electronic închis. 39 de voturi pentru. Felicitări, domnule Uihei. Raportul dumneavoastră e adoptat cu o largă majoritate. Felicitări tuturor și încheiem aici votarea. Și ne continuăm ședința. On peut, après deux minutes, on peut vider les salles, directement commencer à... Je vais demander à ceux qui quittent la salle. I-aș ruga pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Mes chers collègues, nous allons reprendre. Dragi colegi, continuăm ședința noastră. Dacă aveți discuții bilaterale, vă rog să le purtați în afara sălii noastre. Mulțumesc. Și trecem de îndată la audierea publică în ce privește dreptul călătorilor care utilizează calea ferată, călătorii feroviari în Uniunea Europeană. Începem această audiere care se înscrie în cadrul lucrărilor noastre, axată pe propunerea de reformare a regulamentului 1371-2007 în ce privește drepturile și obligațiile călătorilor feroviari. Un dosar pe care sperăm să-l încheiem înaintea verii. Scopul acestei audieri publice e de a vedea care e opinia părților interesate în acest domeniu, special opinia călătorilor, a companiilor feroviare sau a organismelor de reglementare. Însă, înainte de a lansa prezentările și dezbaterea, Înainte, deci, de a asculta prezentările, aș vrea să mulțumesc tuturor experților care au acceptat să se exprime în fața comisiei noastre. Vă mulțumesc că sunteți prezenți. Și că ne împărtășiți experiența dumneavoastră. Aș vrea să subliniez de asemenea că lucrările în ce privește dreptul călătorilor feroviari este uh, foarte important pentru că regulamentul uh, afectează viața de zi cu zi a majorității cetățenilor europeni. Pentru început am să-i dau cuvântul raportorului, domnul vicepreședinte Liberațchi. după care, care va avea 5 minute la dispoziție pentru observațiile introductive pe marginea propunerii comisiei, după care uh, Vom da cuvântul Comisiei Europene pentru a ne prezenta în doar 5 minute propunerea sa de reformare, după care am să dau cuvântul experților. Doamnelor și domnilor, aveți fiecare câte 6 minute pentru a exprima poziția organismului pe care îl reprezentați și vă rog să respectați acest timp de vorbire așa încât apoi să lansăm realmente dezbaterea urmare a intervențiilor dumneavoastră. Mulțumesc domnului Olszewski, reprezentant al căilor ferate poloneze, că este prezent. Mulțumesc și bun venit! În Domnul Chidor, membru al Biroului Național al Federației Naționale Franceze a Asociațiilor uh, de Călători, unde sunteți? Bună ziua, domnule, bun venit! Aveți de lucru în uh, perioada asta, nu? Doamna Adad, membra Comitetului Executiv al Forumului European pentru Handicap, European Disability Forum, bun venit în comisia noastră. Domnul Smulders, membru al Comitetului de Gestiune al Federației Europene a Călătorilor. Bună ziua și bun venit! domnul Refn, consilier pe lângă reglementatorul danez al căilor de fier. Bun venit! Domnul Mark Smith, blogger pe site-ul Seed61, bună ziua și bun venit! Și domnul Lohman, director executiv Comunitatea Europeană a Companiilor Feroviare de Infrastructură, CER sunteți aici. Într-adevăr, ne cunoaștem foarte bine. Bun venit și dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată pentru prezența tuturor. E cam gălăgioasă sala noastră azi. Mai întâi, cum spuneam, voi da cuvântul domnului raportor Liberațchi, după care Vom da cuvântul experților și vom utiliza metoda așa numită de ping-pong pentru două tururi de întrebări. În primul tur vom da cuvântul raportorilor și raportorilor din umbră, precum și domnului Denis de Ion, care e raportor pentru aviz în Comisia IMCO. Unde sunteți, domnule de Jong? Cred că dumnealui încă nu a sosit. După care Vom relua dezbaterea. Domnule raportor, domnule Liberațchi, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să vorbesc în limba polonă? Da. Bine Bitteschön. De wszystkim bardzo dziękuję pani przewodniczącej, dziękuję sekretarzowi. Aș dori să mulțumesc doamnei președinte și secretariatului comisiei noastre TRAN pentru că au făcut posibil această audiere. În al doilea rând, aș vrea să mă scuz, dar va trebui să plec puțin înainte de ora 11, pentru că, așa cum știți, avem uh, săptămâna parlamentară în aceste zile și trebuie să prezidez o sesiune parlamentară cu reprezentanți ai tuturor parlamentelor naționale. Așa că domnul Ismail Ertug, calitatea dumneavoastră de coordonator, a avut amabilitatea să mă înlocuiască pentru concluziile acestei audieri. Acum însă suntem în faza de deschidere. Vorbim de milioane de uh, călători care utilizează căile ferate europene. Majoritatea sunt persoane care călătoresc de mai multe ori pe lună sau chiar pe săptămână, ceea ce înseamnă că Mm, calea ferată face parte din sistemul european de transfer al pasagerilor. E un serviciu public și tot calea ferată e o întreprindere care produce aceste servicii și uh, dorim să echilibrăm drepturile pasagerilor, călătorilor feroviari, comparativ cu alte modalități de transport și să le aliniem cu așteptările pasagerilor. Atunci când vorbim de calitatea serviciilor, ne dorim unificarea regulilor la nivel european, deoarece nu dorim să ne regăsim într-o situație în care un călător, urcând în tren la Varșovia și coborând la Budapesta, călătorind prin Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, de fiecare dată să trebuiască să se confrunte cu o legislație diferită. Deci ne dorim un sistem unificat de drepturi ale călătorilor, ale pasagerilor, dar mai mult decât atât, nu dorim să creăm costuri suplimentare pentru utilizarea uh, unor servicii de acest gen combinate. Ne dorim calitate, dar calitate la un preț just și această calitate trebuie să, oferită, să fie oferită de companii fără vreo amenințare economică. Iată de ce vorbesc despre compromis. În întâlnirea de astăzi mm, doresc foarte mult să aud opiniile dumneavoastră, nu doresc să ocup prea mult timp de vorbire. Doamna președinte a I-a prezentat deja pe invitații noștri. Știm că sunt reprezentate și companiile, și călătorii, inclusiv cei cu nevoi speciale, persoane cu uh, dizabilități, dar și organizații precum CER, organizații ale uh, transportatorilor. Eu am să vă prezint raportul meu în curând, dar voi folosi cu siguranță multe din cele ce se vor spune azi aici. Uh, Pot să vă mai spun de asemenea că am avut plăcerea să mă întâlnesc cu circa 12 reprezentanți ai altor organizații decât cele prezente astăzi aici, așa încât uh, cunoștințele dobândite să fie cât mai vaste și care să ne ajute în uh, structurarea amendamentelor noastre. Pentru că vreau să subliniez, ne dorim ca mai mulți pasageri să călătorească cu trenul și mai puțin cu alte mijloace de transport, dar, repet, la un preț rezonabil care, în același timp, să nu amenințe interesele economice ale căilor ferate europene. Mulțumim, domnule Liberaschi, spune doamna președintă. Și acum am să deschid dezbaterea de îndată cu experții noștri. Și începem cu reprezentantul căilor ferate poloneze, tocmai domnul Olszewski. Unde sunteți? De... Uh, Madame Petrovska, excusez-moi, excusez-moi, je vous avais... Eh, sorry. Je ne vous avais pas vu la Commission européenne. Președinta se scuză, um, Comisia Europeană nu um, v-am observat, îmi cer scuze. Uh, Uh, fără confruntări astăzi. Am să vă dau de îndată cuvântul. Care fa de parcurs a Comisiei Europene în acest dosar? Vă rog, aveți cuvântul, Comisia. Thank you very much and sorry. Mulțumesc, doamnă președinte, ne cerem și noi scuze pentru confuzia creată aici. Uh, pe scurt, de ce e nevoie de o reformare? Am avut un raport în 2013 în ce privește aplicarea uh, acestui regulament în ce privește drepturile pasagerilor feroviari și uh, s-a dovedit că sunt multe lacune. Odată că există o fragmentare a drepturilor pasagerilor, pentru că există state membre cu, care beneficiază de diferite derogări. În al doilea rând, avem și Convenția ONU în ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități și acestea implică Uh, schimbări în ce privește drepturile persoanelor cu mobilitate redusă. În procesul de aplicare am găsit termeni și definiții neclare și în special uh, așa numitele bilete directe through tickets. E important de remarcat că prin această propunere nu încercăm uh, stabilirea biletelor directe ca atare, ci pur și simplu uh, vorbim despre informațiile disponibile pentru pasageri atunci când aceștia cumpără sau nu bilete directe. Apoi, tot ce ține de plângeri, de felul în care se derulează, cazurile de uh, forță majoră pentru calea ferată, Potrivit unei hotărâri a Curții Europene de Justiție, companiile uh, feroviare nu pot să beneficieze de derogări sau compensații în caz de forță majoră. Iată de ce am propus amendarea, reformarea acestui regulament în septembrie 2017 și ne dorim o abordare echilibrată pe de-o parte, o protecție mai bună a pasagerilor din UE și pe de alta trebuie să ținem seama de uh, situația în care se găsește uh, această sector al industriei calea ferată. Dorim eliminarea derogărilor în special dorim ameliorarea accesului pentru persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv consolidând sistemul de plângeri. Trebuie ca informațiile disponibile pentru toți pasagerii să fie mai limpezi, să definim biletele directe și obligațiile conexe, să explicăm uh, în ce fel organismele naționale de aplicare tratează plângerile și cum cooperează între ele. Ne dorim ca Eh, nu doar companiile feroviare să poarte eh, povara eh, planurilor de urgență atunci când apar întreruperi, ceea ce înseamnă că vom vorbi și despre administratorii de infrastructură. Apoi trebuie să vorbim și de compensațiile în cazurile de forță majoră și propunem o clauză potrivit cărora în caz de uh, condiții meteo severe și dezastre naturale, uh, companiile să beneficieze uh, de un pachet de beneficii. Uh, iată elementele propunerii noastre și vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a prezenta pe scurt aceste elemente. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! pentru această introducere din partea Comisiei Europene. Acum Uh, dau cuvântul experților noștri și revin, domnule Olșevski. Sunteți reprezentantul căilor ferate polone. Aveți cuvântul pentru șase minute. Nici mai mult, nici mai puțin. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a lua cuvântul astăzi aici în Parlamentul European pe timpul reuniunii dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc pentru invitație, pentru că ați invitat compania de stat poloneză PKP la audierea de astăzi. Modificările prezentate de Comisia Europeană sunt un subiect important în sectorul căilor feroviare și vor continua să fie așa în următoarele luni. De aceea consider că rolul Parlamentului European în viitoarele dezbateri va fi deosebit de important. Regulamentul 1371 2007 care are de-a face cu drepturile pasagerilor, a fost utilizat pentru mulți ani. Iar în Polonia, noi uh, ne dorim să respectăm drepturile pasagerilor și să oferim servicii de înaltă calitate, cu protecția pasagerilor. Mulțumirea consumatorilor e foarte importantă pentru noi, de aceea suntem pentru soluții care să garanteze protecția pasagerilor și să le ofere ajutor atunci când există probleme. Și, bineînțeles, sprijinim anumite modificări pentru că înțelegem că e nevoie de anumite modificări, de exemplu pentru pasagerii cu mobilitate redusă. Suntem convinși că viitorul regulament va reprezenta o bază bună pentru drepturile pasagerilor. Însă, după părerea noastră, acest proiect de text mai are nevoie de modificări care să oglindească nevoile existente în sectorul căilor ferate. Așa că aș dori să prezint observațiile noastre cele mai importante. Privind articolul 2, după părerea noastră, ștergerea derogărilor existente nu e una pozitivă. Se va ajunge la o afectare a planurilor noastre de investiții și va fi afectată și uh, modernizarea materialului rulant. Ar însemna că ar trebui să modernizăm mult material rulant într-o perioadă mai scurtă, ceea ce ar însemna că am avea mai puțin material rulant în utilizare noile contracte, începerea de noi licitații pentru achiziția de material rulant, modernizarea, toate acestea trebuie să fie luate în considerare. De aceea noi suntem pentru menținerea posibilității de a oferi excepții. Altceva important are de-a face cu articolul 10. Cred că ar trebui să fim prudenți când vorbim despre aceste oferte de bilete directe, through tickets Căile ferate cooperează deja pe baza contractelor comerciale normale. Așa că se ține cont de întârzieri și așa mai departe. Propunerile la articolul 10.6 ar putea să ducă la multă povară mm, suplimentară asupra operatorilor feroviari în ceea ce privește obligațiile de informare, compensarea, răspunderea. De aceea credem că această mm, oferirea acestor bilete ar trebui să fie bazată pe ceea ce se întâmplă pe piață. Apoi articolul 17.8, forța majoră. Introducerea acesteia e un lucru pozitiv, dar definiția e prea restrânsă, după părerea noastră. De aceea noi considerăm că această definiție ar trebui să fie compatibilă cu regulile uniforme privind contractele de transport internațional feroviar de pasageri, regulile CIV cele care sunt importante în transportul internațional pentru persoane. Ar însemna că ar exista certitudine juridică, nu ar exista diferite interpretări și, de asemenea, condițiile de competiție ar fi stabile. Avem nevoie de mai multă flexibilitate și pentru planificarea pentru situații de urgență, adică articolul 18.6 pregătirea unor asemenea planuri în stații ar fi foarte dificilă în practică. Ar fi dificil de pus în aplicare, așa că noi considerăm că s-ar putea înlocui cu niște proceduri generale pentru situațiile de criză. Articolul 22. Asistența în um, gări. Asistența așa cum sugerează Comisia Europeană, um, asistență 24 de ore, așa nu e posibilă în toate gările. Așa că s-ar ajunge la costuri disproporționale și nejustificate. Apoi, pregătirea personalului. Deja trebuie să oferim asemenea formare și nu e o nevoie de a oferi formare întregului personal, ci doar personalului care se va ocupa în mod direct de persoanele cu dizabilități sau persoane cu mobilitate redusă. Pentru a încheia, sectorul a investit deja foarte multe resurse, astfel încât să facă față regulamentului actual 1371-2007, care a intrat în vigoare în 2009. Investim în mod constant în modernizarea materialului rulant, modernizarea gărilor și încercăm să creștem atractivitatea serviciilor și calitatea lor inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă. Avem multe exemple de bune practici cu la punerea în aplicare a acestui regulament și și în ceea ce privește biletele directe sau conexiunile lipsă. Așa că noi credem că e nevoie de o abordare echilibrată. Pe de o parte să fie respectate de în mod deplin drepturile pasagerilor și apoi cerințele pentru sector să fie unele realiste. Operatorii feroviari trebuie să își poată continua munca, îmbunătățind calitatea serviciilor și ținând cont de pasageri, însă să nu se pună sub semnul întrebării competitivitatea sectorului, pentru că altfel căile feroviare nu vor putea să concureze cu alte moduri de transport și să se alinieze acestor sisteme ecologice importante la nivel european și avem nevoie și de resurse financiare suplimentare în contextul post-CFM în următorul cadru financiar multianual. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim pentru prezentare. Vom continua acum cu domnul Chidor, care face parte din Federația Națională de Asociații de Călători. Bine ați venit, domnule, în cadrul comisiei noastre și aveți cuvântul timp de șase minute. Merci. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc frumos pentru faptul că ne-ați invitat aici ca să vă prezentăm punctul de vedere al utilizatorilor transportului feroviar din uh, Franța. Îmi cer scuze pentru că trebuie să-l înlocuiesc pe colegul meu, care fusese convocat aici, dar care astăzi trebuie să discute cu domnul prim-ministru despre un proiect de lege foarte important privind transportul feroviar în Franța, care va fi dezbătut la Parlamentul Național. Noi suntem uh, o federație a 160 de asociații franceze și reprezentăm 80.000 de membri. Suntem recunoscuți fiind o asociație de apărare a drepturilor consumatorilor și suntem membri a Federației Europene a Călătorilor. Pentru federația noastră, regulamentul 1371 a fost un pas important pentru că a recunoscut drepturile călătorilor în cazul în care sistemul feroviar uh, nu funcționează cum trebuie și s-a creat un sistem de indemnizare și de plătire de compensații călătorilor. Din păcate, doar călătorii care uh, călătoreau cu trenurile de mare viteză și pe distanțe lungi beneficiau de acest regulament, pe când cei care uh, foloseau transporturile regionale sau suburbane erau excluși din sfera de aplicare ceea ce înseamnă 9 călători din 10. În plus, um, multe state, 23 din 28, au um, prezentat tot felul de derogări, astfel încât acest regulament, până la urmă, nu era cine știe ce mult aplicat și foarte multe state membre și foarte multe companii nu își îndeplinesc obligațiile față de uh, călătorii care până la urmă zi de zi trebuie să ia trenul. Noi ne dorim să existe un soclu comun pentru a recunoaște drepturile călătorilor în toate modurile de transport aerian, feroviar, maritim, rutier, și mă gândesc mai ales la cei care uh, călătoresc cu autocarul pe distanțe lungi. Un alt lucru important de subliniat din punctul nostru de vedere privește uh, um, liberalizarea pieței transporturilor um, feroviare, iar drepturile călătorilor reprezintă cealaltă fațetă a monedei, dacă ne gândim la nevoia de a îmbunătăți calitatea transporturilor feroviare și de a le face mai atractive. Una fără cealaltă nu se poate, deci și concurență pe de-o parte, dar și drepturi garantate pentru călători pe de altă parte. În ce privește revizuirea proiectului de regulament, așa cum ne-a fost uh, prezentată uh, recent, avem câteva observații de făcut, patru sau cinci sunt observații de natură generală uh, și mă limitez la ele ca să nu-mi depășesc timpul alocat. În primul rând, considerăm că trebuie să includem în sfera de aplicare a regulamentului serviciile de transport regional și uh, suburbane, servicii publice uh, sau um, uh, contractuale. Nu e normal ca un mijloc de transport de masă să uite 90% dintre clienți, pentru că din 10 călători, 9 de fapt folosesc trenurile suburbane și trenurile regionale. Este clar că astăzi nu mai putem să uităm uh, un număr atât de mare de utilizatori care folosesc trenul zi de zi ca să meargă la lucru, ca să uh, uh meargă la școală și care foarte des și foarte uh, um, sunt afectați de uh, problemele din transport și deseori sunt afectați în profunzime. Uh, și nu mă gândesc doar la călători și la cei care lucrează în aceste transporturi. Eu cred că ei merită o abordare și o aplicare armonizată a acestor drepturi peste tot în Uniunea Europeană. Recunoaștem un punct pozitiv important din acest proiect de revizire a regulamentului, respectiv recunoașterea <clears throat> acestui bilet, bilet, bilet mă scuzați, direct, a unui bilet unic astfel încât fiecare călător care folosește mai multe moduri de transport feroviare, indiferent dacă sunt exploatate de un singur operator sau de mai mulți operatori, acest lucru să nu mai constituie un impediment, ci să poți să ai un singur bilet, bilet care îți permite să călătorești de la uh, punctul de plecare până la punctul de destinație finală. Însă credem că ar trebui să mergem și mai departe și să existe o adevărată garantare a uh, uh, disponibilității acestor bilete. Numai așa vom avea și o garanție a competitivității transporturilor feroviare, a atractivității acestora, dar și a calității serviciilor. Și în plus, vom permite călătorilor să fie liniștiți pentru că vor putea călători în liniște și vor putea să se odihnească sau să muncească în timpul călătoriei. Nu e normal ca uh, <clears throat> um, atunci când vorbim despre cei care fac naveta uh, um, să nu-i recunoaștem, pentru că v-am spus 9 călători din 10 sunt uh, <laughs> navetiști uh, E adevărat că 90% dintre trenuri sunt punctuale, dar chiar dacă se întâmplă o dată pe săptămână ca trenurile să nu, nu fie punctuale, nu e normal ca acești călători să nu aibă uh, dreptul la niciun fel de compensație. Deci noi considerăm de asemenea că trebuie să existe transparență totală a datelor, mai ales în ce privește tarifele și companiile dacă practică transparența, toate companiile, dacă practică transparența, acest lucru va fi uh, um, un atu uh, și o garanție a calității serviciilor oferite. În ce privește persoanele cu mobilitate redusă și acestea ar trebui să aibă uh, drepturile garantate. Credem că 30% dintre utilizatorii transporturilor feroviare uh, um, au o problemă ziua de azi, că e vorba despre um, faptul că au mobilitate redusă sau pentru că au, de exemplu, foarte multe bagaje, ar fi normal să existe o asistență în gări pentru acești călători aflați în dificultate pentru serviciile uh, pe distanțe lungi. Acum vedem că există din ce în ce mai multe uh, trenuri de mare viteză și uh, există um, o, un prag dincolo de care se plătesc compensații. Acum ar trebui ca acest prag să fie scăzut. Dacă ai o călătorie de două ore, nu e normal să ai dreptul la o compensație numai atunci când uh, întârzierea depășește o oră. Trebuie să ai dreptul la această compensație atunci când întârzierea depășește uh, jumătate de oră. Pentru că atunci când uh, călătorești din Franța, să spunem, între Spania sau Italia, călătoria nu durează mai mult de două ore. În ce privește cazurile de forță majoră, acest punct suscită dezbateri. Nu vreau să uh, mă lungesc prea mult, dar credem că trebuie să existe o armonizare a conceptului de <clears throat> circunstanțe excepționale, așa cum există în anumite drepturi ale călătorilor și să fie armonizat cu drepturile călătorilor în transportul feroviar și transportul aerian. E adevărat că nu putem să comparăm modurile de transport, dar ar trebui să existe o armonizare a um, circumstanțelor care permit companiilor să nu mai trebuiască să își respecte obligațiile și de asemenea, companiile trebuie să poată să dovedească că a existat un caz de forță majoră și toți ele trebuie să vină cu planuri alternative ca să răspundă nevoilor călătorilor aflați în dificultate. În sfârșit, și chiar dacă nu este un punct inclus în proiectul de regulament, nu credem că Uh, drepturile călătorilor trebuie să aibă de suferit dacă nu există uh, asociații importante și bine finanțate care să apere aceste drepturi. Tocmai aceste asociații nu uh, sunt uh, bine finanțate și dacă Comisia s-ar gândi mai bine cum să ajute aceste asociații, atunci și noi vom putea să-i ajutăm să înțeleagă mai bine nevoile um, călătorilor. Deci acest regulament nu trebuie să dea uitării rolul pe care îl joacă asociațiile care apără drepturile călătorilor în acest domeniu. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Acum o să dau cuvântul doamnei Haddad. Dumneavoastră sunteți membra Comitetului Executiv a Forului European, uh, Forumului European a Persoanelor cu uh, Handicap. Thank everybody. Thank... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim că ne-ați invitat să putem prezenta poziția persoanelor cu dizabilități în ce privește reformarea regulamentului privind drepturile pasagerilor feroviari. Forumul uh, European pentru Disabilitate salută reformarea acestui regulament pentru că Uniunea Europeană altfel își îndeplinește obligațiile de a implementa prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care la articolul 9 solicită în mod, în mod clar accesibilitatea transportului pentru persoanelor cu dizabilități. Sectorul feroviar a făcut deja multe pentru a ameliora accesibilitatea, dar, din păcate, pentru persoane precum noi, călătoria independentă și spontană încă nu este o realitate. Și e cazul pentru multe persoane cu dizabilități. Până când acest obiectiv e atins, încă ne bazăm pe asistențe pentru a utiliza trenurile și special pentru a ne îmbarca și regulamentul 1371 a reușit acest lucru în ultimii 10 ani. Propunerea de reformare din partea Comisiei acum umple lacune importante care înainte nu au fost luate în considerare în regulamentul original. Bună oară! Salutăm faptul că uh, ce privește serviciile feroviare regionale și suburbane, nu mai beneficiază de derogarea de oferirea de asistență pentru persoane cu dizabilități. Deci susținem supunerea comisiei ca, un asisten, ca asistența să fie disponibilă pe parcursul întregii călătorii. Că mm, organismele naționale de aplicare acum sunt mai bine definite și au sarcini specifice în acest sens. Cu toate acestea, unul din punctele cele mai importante pe care organizațiile de persoane cu dizabilități uh, au reclamat că nu e abordată este acea regulă de prenotificare de 48 de ore care rămâne în vigoare în propunerea de reformare. Această regulă este uh, obsoletă și nu respectă Convenția ONU. Pentru mine, de exemplu, dacă șeful meu cere să mă duc mâine la Paris, nu pot trebuie să spun nu, deoarece nu am uh, solicitat asistență la timp, adică cu 48 de ore înainte. Chiar dacă trebuie să părăsesc Franța, nu pot să întârziu să iau un alt tren decât cel pe care l-am rezervat, uh, cu riscul de a nu căpăta asistență și deci de a nu mă putea întoarce acasă. În Spania însă uh, nu există uh, pre, această prenotificare necesară în țările de jos. Au uh, scăzut intervalul de prenotificare la o oră în Austria și Danemarca. Prenotificarea a fost redusă la 12 ore de data recentă și chiar și aici în Belgia s-a uh, scăzut la 3 ore în peste 25 de gări. Deci, noi solicităm ca persoanele cu dizabilități să poată călători ca oricine altcineva, această prenotificare să fie revizuită. Organizația noastră ar dori de asemenea mm, o for- să solicite o formare armonizată pentru personalul care oferă această asistență. În anexă ar trebui precizate toate aceste lucruri pentru a asigura calitatea asistenței. În fine, trebuie consolidate puterile de implementare ale organismelor naționale de aplicare, care, în modul de față, nu se ocupă în mod adecvat de plângerile individuale și uh, au un sistem care nu e armonizat în UE. În concluzie, organizația noastră susține majoritatea uh, prevederilor de reformare a Comisiei și se bucură de ameliorările pe care, uh, care se aduc, dar uh, abolirea prenotificării de 48 de ore este necesară. Trebuie ameliorată de asemenea prevederea ce privește formarea personalului și consolidarea puterilor organismelor naționale de aplicare. Cei care doresc să afle mai multe despre aceste teme legate de nevoile uh, persoanelor cu dizabilități, pe 28 februarie la orele 13 vă invităm la intergrupul din Parlamentul European în ce privește drepturile pasagerilor. Um, vom participa și la acest eveniment și vă mulțumesc de pe acum pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru intervenții. Acum am să-i dau cuvântul domnului Smulders, membru al Federației Europene de Călători. Aveți și dumneavoastră șase minute. To thank, uh, Aș dori să vă mulțumesc, doamnă Deli, doamnă președinte, raportorului, publicului, că doriți să ne ascultați astăzi. Să mergem la imaginea următoare. Organizația noastră Vedeți uh, harta făcută în februarie în acest an. Avem 38 de organizații membre în 21 de state, cele pe care le vedeți cu albastru pe hartă. Existăm din anul 2002. Organizația Umbrela Europeană pentru organizațiile regionale și naționale de pasageri din Uniunea Europeană. Înseamnă că în anumite state avem mai mult de organizație, depinde și de regiune de asemenea. Suntem finanțați prin organizațiile membre, e singurul nostru venit în acest moment. Reprezentăm părerea pasagerilor la nivel european și ne ocupăm de toate căile de toate modurile de transport public, cum ar fi transportul pe căi ferate, cu autobuzul, aviație, transport maritim cât despre informații și răspundere biletele vândute considerăm noi că trebuie să fie garantate până la destinația finală, adică garantarea biletelor directe. Credem că e nevoie de mai multe obligații pentru cei care vând uh, bilete, pentru operatori, pentru mm, cei care se ocupă de infrastructură și pentru cei care gestionează gările. Pentru că încă aici există o mare problemă cu privire la informațiile furnizate pasagerilor regulile mai simple în ceea ce privește legislația contractuală. Cel transportatorul trebuie să și garanteze ceea ce a vândut. Informații legate de accesibilitatea în trenuri, platforme, gări. Și mă refer în primul rând la, sta, la gări și nu la trenuri. De cele mai multe ori pasagerii consideră că aceste gări sunt accesibile, însă avem, avem foarte multe exp- exemple în care doar platformele sunt accesibile și este foarte greu chiar să se urce în tren. Avem nevoie de acces facil pentru toată lumea, pentru că cetățenii europeni îmbătrânesc, așa că într-un fel sau altul au anumite probleme în transport de mobilitate. Astfel, transportul pasagerilor ar fi facilitat și credem că avem nevoie de un maxim de 24 de ore pentru prenotificare. Un teren echitabil pentru toate modurile de transport. Suntem împotriva exceptărilor existente pentru căile ferate regionale și suburbane. Rapoartele UITP ne arată că 90, 90% dintre călătorile pasagerilor și 50% din kilometrajul pe pasager în Europa se face pe sisteme locale în Uniunea Europeană. Ce e important? unii operatori deja îi tratează pe pasageri ca fiind regi și sunt un exemplu și pentru ceilalți. O companie din uh, Norvegia, Nordhessischer Verkehrsverbund, ce fac aceștia? Din Germania, mă scuzați, ce fac? Asigură garanții uh, și după 5 minute de întârziere. Garantează o conexiune posibilă, inclusiv, inclusiv cu taxiul. garantează servicii bune și informații corecte. Acestea trebuie să fie garantate și trebuie să existe o atitudine pozitivă față de clienți și am experiență în acest domeniu. Știu că dacă s-ar cere toate acestea, s-ar pune presiune asupra operatorilor. Cu mijloacele existente azi, cu digitalizarea, aceștia pot să controleze toate operațiunile garantând ceea ce au reușit să garanteze cei din această companie, au reușit să-și ajute nu doar compania, ci și să fie un foarte bun exemplu pentru alte companii forța majoră. Regulamentul actual, după decizia Curții Europene de Justiție, e unul bun pentru clienți în linii mari. Pasagerii, în orice caz, primesc o rambursare care se limitează la 50% din prețul biletului, ca sumă maximă. Operatorul trebuie să aibă grijă de pasagerii care au rămas izolați. Ei se află într-o poziție mai bună în ceea ce privește informațiile pe care le privesc și cum, primesc și cum se poate reacționa la problemele din transport. Aici vedeți și o imagine. Vedeți că pasagerul trebuie în primul rând să se adreseze operatorului sau celui care a vândut biletul. Goliat este cel mare, care este, sau care se organizează împotriva lui David, care e pasagerul. Astăzi nu există destul personal și pasagerii greu pot să se adreseze acestora. E nevoie de un regulament pentru soluționarea alternativă a litigiilor, astfel încât pasagerii să poată să-și apere drepturile. Directiva 2013-11-UE cu privire la drepturile pasagerilor nu este în vigoare în toate statele membre sau nu e cunoscută de clienți nici acolo unde ea este în vigoare. În general, la al patrulea pachet privind căile ferate, trebuie să existe o organizație care să monitorizeze gradul de mulțumire al clienților. De exemplu, Travel Watch Southwest, London Travel Watch și așa mai departe. Uh, Federația noastră ar putea probabil să joace un rol important prin intermediul organizațiilor sale locale. Doamna președinte, intervină, v-aș ruga să încheiați, dar trebuie să fie menținută clauza de forță majoră, așa cum există astăzi, să fie inclus transportul regional și suburban, apoi biletele directe importante, trebuie maximizată accesibilitatea, uh, cu, și, nu acest, și cu această prenotificare de 24 de ore maximă. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, spune doamna președinte, vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră și acum îi dau cuvântul domnului Renf, care vine din um, Danemarca și e consilier în ceea ce privește căile ferate daneze. Aveți cuvântul, domnule. 5 minute. Uh, mulțumesc, mulțumesc frumos că îmi dați cuvântul. Noi, în general, sprijinim uh, propunerea, avem doar câteva sugestii de îmbunătățire a acesteia. Mai întâi, în ce privește definițiile. În propunere, de exemplu, la articolul 10, aliniatul 5, există acest concept de ticketing machine. Dar nu există o definiție a automatului de bilete. Ce anume este această mașină pentru bilete. Deci vă propunem să includeți o definiție și în al doilea rând propunem ca această definiție să includă și așa uh, numitul uh, card de călătorie. Pentru că noi în Danemarca avem un asemenea sistem care funcționează destul de bine și și în alte țări există acest sistem cu un card de călătorie. Domnule Smulders, vă rog frumos să vă stingeți microfonul ca să auzim mai bine. Deci noi propunem, cum spuneam, să includeți în definiția uh, uh, automatului de bilete și acest card de uh, călătorie. Și de asemenea să vorbiți și despre uh, ghișeul la care poți să folosești acest card de călătorie ca să te poți înregistra, ceea ce uh, ar fi foarte util, deoarece uh, automatele tradiționale de cumpărare a biletelor sunt destul de uh, scumpe uh, față de aceste ghișee unde poți doar să faci check-in-ul cu cardul de călătorie. Și în asemenea ghișeul este suficient, n-ai nevoie de un automat de uh, cumpărare de bilete. Pe de altă parte, dacă vă uitați la uh, ratele compensațiilor de plătit, în cazul în care un tren a avut o întârziere și călătorul hotărăște să continue, credem că aceste rate sunt foarte scăzute. De exemplu, dacă um, ai suferit o întârziere între 30 și 60 de minute, primești doar 25% și fiind suma atât de mică, mulți oameni nici nu se mai chinuie să solicite plata acestei compensații. În tabelul pe care îl vedeți aici, constatați care sunt ratele plătite, ratele compensațiilor plătite peste tot în Danemarca. Deci noi cerem ca aceste rate să fie mărite. De ce? Deoarece, pe de o parte, se va reduce nivelul de nemulțumire al călătorilor în cazul întârzierilor și, în plus, companiile feroviare vor fi încurajate să evite pe cât posibil întârzierile. Deci, iată a doua propunere pe care o facem noi, să mărim aceste rate de compensație. Acum vreau să vorbesc despre ce apare la articolul 18, alineatul 2, litera A. Obligația pentru compania feroviară, în cazul în care întârzierea este mai mare de 60 de minute, și anume că trebuie să se ofere călătorilor uh, gratis uh, o, o masă și uh, băuturi în cazul în care uh, trebuie să aștepte înainte de uh, a putea lua un alt tren. Dar tot ce apare în roșu Uh, că această um, masă și băuturi trebuie oferite numai dacă sunt disponibile în, în tren sau în gară uh, sau dacă pot să fie oferite în condiții rezonabile, ei bine, ne credem că această condiție trebuie să dispară din articol. Pentru că gândiți-vă cum se întâmplă în practică. Un tren s-a oprit undeva și orice persoană responsabilă Uh, își dorește ca acest tren să pornească din nou. Deci nu are sens să spui că compania feroviară este obligată să furnizeze concret sandvișuri și băuturi uh, în loc să uh, aștepți până vin sandvișurile și băuturile, nu e mai bine să plece trenul imediat. Deci dacă ștergeți fraza pe care am pus-o noi aici în roșu, ai doar obligația să oferi sandvișuri și băuturi gratis. Și să știți că, de exemplu, în Danemarca noi avem un sistem care stipulează că în cazul în care întârzierea este mai mare de o oră, uh, călătorii primesc un bon sau dacă ei plătesc din propriilor bani un uh, sandvișuri și băutura, Uh, aceste costuri le sunt rambursate, dar asta nu înseamnă că tu, compania feroviară, trebuie să oferi uh, concret aceste sandvișuri. Pentru că este inutil, nu are niciun rost. Deci vă propunem să ștergeți ce scrie cu roșu aici. Multă lume înaintea mea a vorbit despre acest lucru și suntem complet de acord Există aici mai multe obligații care ni se par excesive, care reprezintă niște poveri uriașe. Asistență disponibilă în gări uh, uh non-stop atunci când funcționează uh, transporturile și în plus trebuie să fie disponibile la uh, bordul trenurilor deci articolele 22.4 și 23.4 acestea sunt excesive și nu sunt logice. În Danemarca există gări care sunt deja echipate uh, pentru a permite persoanelor cu mobilitate redusă să urce și să coboare din tren. Deci ce sens are să uh, garantez uh, asistență non-stop? Președinta roagă vorbitorul să încheie. Da, scuze. Încheie acum. Ultimul articol foarte important. Obligația de a informa pe pasageri în ce privește drepturile lor. Doar câteva sugestii de modificare. În momentul în care încep să vorbești despre obligații, obligațiile ce revin companiilor feroviare, trebuie să te gândești că s-ar putea să se înțeleagă contrarul. Deci credem că lipsește din text notice on ticketing machines și de asemenea trebuie să faceți trimitere la uh, paginile web oficiale, care sunt de asemenea foarte importante. În sfârșit, în Danemarca, noi înștiințăm călătorii și în cazul întârzierilor foarte mari. Facem, înștiințăm prin uh, cu ajutorul difuzoarelor în gări. Și vrem ca și acest lucru să fie adăugat. Și în sfârșit, ultimul lucru, în anexa 2 apar uh, informațiile care trebuie furnizate de către companii și de către vânzătorii de bilete, minimum de informații și se vorbește despre articolul 30 Uh, și tocmai uh, acest articol ar trebui să fie preluat în această anexă. Președinta, vă rog frumos să nu depășiți timpul de vorbire pentru că mai sunt experți care trebuie să ia cuvântul și vrem să avem timp să și dezbatem. Acum dau cuvântul domnului Mark Smith. Vous êtes venu avec votre fils. Ați venit cu băiatul dumneavoastră, Natael. Da, vrea să știe cum funcționează lucrurile la Parlamentul European. Poate să vină lângă mine dacă vrea la prezid. Tu peux venir à côté de moi, c'est mieux, la vue est meilleure. A să vezi că vezi, vezi mai bine de la prezid. N'ai pas peur, tout va bien se passer. C'est peut-être un futur député. S-ar putea să devină deputat într-o bună zi sau un președinte. Je lui fais peur. Bonjour. Il est très impressionné. Bienvenue. Tu me donnes ça? I think he is. Cred că e foarte impresionat. Bun venit! Voilà! On va lui mettre un casque. Te ajutăm să-ți pui căștile pentru interpretare. Number two. ok? Ok, great. Bun, Președinta. Iată, avem un nou coleg alături de noi și vă ascultăm, domnule Smith. Sunteți blogger pe site-ul internet Seed61. Și vă dau de cuvântul pentru șase minute, vă rog. Bună ziua tuturor și mulțumesc pentru că m-ați invitat și pe Nathaniel aici în Parlamentul European figurez ca blogger și, într-adevăr, întrețin un site care îi ajută pe cetățeni să își cumpere bilete în întreaga Europa. Deci, în fiecare zi primesc feedback din partea călătorilor feroviari. Dar am avut noroc să am și viziunea unui reglementator, pentru că în anii 2000 am lucrat la Departamentul pentru Transporturi și uh, tocmai reglementam asupra uh, ce se întâmplă pe căile ferate britanice. Știți că noi avem peste 28 de operatori, m-am ocupat inclusiv de ticketing înainte. Am uh, fost un manager pentru relații cu publicul în uh, gări, deci știu foarte exact uh, ce se întâmplă într-o gară. După părerea mea, tema principală cu care se confruntă pasagerii în ce privește drepturile lor este ceea ce aș numi riscul de 500 de euro. Și vă dau un exemplu simplu. Imaginați-vă o familie de patru persoane care uh, trece la Osnabrück și vrea să meargă la Paris pentru un weekend mai lung. Calea cea mai rapidă este cu Deutsche Bahn până la uh, Köln și apoi cu Talisul de la uh, Köln la Paris. Uh, Primul bilet costă 19,90 euro, eh, celălalt 35. Eh, prețuri excelente pentru trenuri foarte bune, infrastructura de mare viteză eh, e foarte, foarte bună, însă totuși poate apărea o problemă. E imposibil în lumea de astăzi să cumperi un bilet direct pentru această călătorie, pentru că nu așa se face ticketingul. Chiar dacă cumperi această călătorie pe un singur um, site și există mai multe astfel de site-uri web, primești două bilete, chiar dacă plătești o singură dată. Nici nu-ți dai seama de fapt că ai două bilete și deci două contracte. Hai să zicem că un dintre trenuri întârzie. Ce se întâmplă dacă trenul ce bani, întârzie așa încât tu pierzi cel de-al doilea tren, talisul? în termeni tehnici, a încurcat-o. Am ales acest exemplu pentru că uh, compania feroviară în cauză are o reputație foarte bună. Ei spun, suntem o companie diferită, uh, întârzierea Deutsche Bahn nu are nimic de a face cu noi, ați pierdut un bilet de 35 de euro, dacă vrei să urci în următorul tren, o să te coste 122 de euro de persoană, inclusiv copiii, dacă vrei să mergi mai departe până la Paris. Deci o familie de patru are opțiunea. Fie cheltuie 500 de euro în plus și continuă călătoria de la Köln la Paris, sau abandonează și se întoarce acasă și uh, trebuie probabil să cumpere un alt bilet chiar și pentru a se întoarce acasă. Situația mie nu mi se pare uh, una corectă. Acum, anumite asigurări uh, poate că rambursează cheltuielile, dar majoritatea nu și tare mă tem că um, asigurătorii nu prea înțeleg ce se întâmplă pe căile ferate. Deci, repet, e o singură mare problemă a a uh, călătorilor. Acum, dacă ce bani ar fi întârziat cu peste o oră, atunci uh, s-ar fi rambursat uh, acea taxă de 20 de euro, deci poate trebuia să vorbesc de uh, riscul de 480 de euro, nu de 500. Acum, sistemele COTIF CIV nu mai sunt adaptate. Da, e adevărat, se spune că dacă există o întârziere și un transfer ratat, în mod legal trebuie să poți lua următorul tren fără niciun alt cost, ceea ce e grozav doar că CIV a fost redactat cu zeci de ani uh, în urmă, când companiile naționale erau monolitice și emiteau bilete directe. În anii 90 eu emiteam uh, bilete de la Londra uh, pentru orice uh, parcurs. Însă acele vremuri au trecut protecția nu se aplică atunci când sunt, există două bilete interconectate. Adică atunci când schimbi trenul, e bine, tocmai atunci când ai nevoie de protecție pentru transferul dintr-un tren în altul. Deci chiar dacă bilet, unul din bilete uh, e protejat prin CIV, nu funcționează această protecție a transferului, pentru că celălalt tren îl iei cu un alt bilet. Dacă am avea bilete directe, problema ar dispărea, dar eu nu cred că asta s-ar întâmpla. Dacă ne dorim o piață feroviară dinamică, problema nu va face decât să crească cu tot mai mulți operatori, cu tot mai multe etichete separate și mai multe combinații de bilete posibile pentru o uh, singură călătorie. Dar cred că există și o soluție destul de simplă, și anume revizuirea CIV pentru secolul 21, aplicând uh, acea protecție a transferului pentru orice pasager care face o călătorie directă, indiferent uh, de câte bilete are în buzunar și cu câți operatori lucrează. În 2017, mulți operatori naționali au uh, semnat un acord comercial voluntar numit Acordul pentru uh, continuarea călătoriei. Eu am văzut acest text, este o redactare simplă, nebirocratică, nu costă nimic pentru că vor fi locuri libere în următorul tren, pur și simplu trebuie rezervată următoarea călătorie Faptul că aceste companii au semnat un acord comercial demonstrează că, în mod intuitiv, este și în cel mai bun interes al companiilor feroviare. Deci eu cred că este esențial pentru creșterea rețelei feroviare europene și dacă vrem să vorbim de o rețea și nu de o alipire a unor operatori independenți, să rezolvăm această problemă și să îi protejăm pe călătorii care fac călătorii directe, indiferent ce tip de bilet au ei pentru o astfel de călătorie. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Smith! Ultima intervenție acum. Domnul Lohman are cuvântul în numele Comunității Europene a Căilor Ferate de Infrastructură CER. Domnul Riche m-a trezit la viață cu vocea lui. Aveți șase minute. Good morning, everybody. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc că ne acordați această ocazie a companiilor ferate europene să vă prezentăm ce credem noi pe anumite elemente despre drepturile pasagerilor. Să vă reamintesc cine suntem. Suntem reprezentanți ai uh, companiilor feroviare și gestionarilor din infrastructură din Uniunea Europeană și a statelor asociate. Reprezentăm 93% din uh, acest mediu de afaceri. Așa că noi suntem cei care pot, într-adevăr, să vorbească despre așteptările pe care le au companiile cu privire la drepturile pasagerilor. Pasagerii sunt clienții esențiali ai căilor ferate. Bine, ce înseamnă pentru noi drepturile pasagerilor pe căile ferate? Înainte de 2007, ne întoarcem acolo, când a fost prima dată publicat documentul. Atunci aveam uh, propriul nostru grafic cu privire la drepturile pasagerilor. Era ceva ce negociasem între membrii asociațiilor, între companiile care își doreau să facă tot ce pot mai bine, să ofere cele mai bune servicii clienților. Și, de fapt, acest regulament e cumva o urmare a ceea ce am semnat noi între companii pe bază benevolă. Încă mai cooperăm cu asociațiile clienților, cu Federația Pasagerilor Europeni, Federația Cicliștilor Europeni, persoanelor cu mobilitate redusă, ne întâlnim și ne gândim împreună la ce așteaptă pasagerii din partea noastră, cum putem îmbunătăți serviciile și dacă, și trebuie să subliniez acest fapt, în regulament există acestea sau cumva se află mai degrabă pe partea interesului companiilor de a oferi mai bune servicii clienților, cum vă spuneam. Și aici puteți vedea în această imagine elementele care funcționează într-o manieră bună incluzând aici, cum vă spuneam, și cooperarea cu clienții, cooperarea cu organizațiile naționale de aplicare, pentru că mai avem contact și cu acestea și avem tot interesul de a menține mulțumirea clienților la ce ne așteptăm de la versiunea reformată a regulamentului? La îmbunătățiri pentru clienți, dar nu la un dezechilibru între drepturi și condițiile în care operatorii operează într-un mediu competitiv pe toate modurile de transport, așa cum spune acum are dreptate și domnul Liberațchi. Trebuie să găsim echilibrul potrivit pe partea pasagerilor și mediului de afaceri. E nevoie de acest domeniu competitiv ce înseamnă pentru noi toate acestea. S-a discutat despre biletele directe foarte mult în această dimineață. M-am bucurat că am auzit Comisia spunând că nu vor include o nouă obligație pentru biletele directe, ci furnizarea de informații corecte. Care e contractul pentru acest bilet? Care sunt calitățile acestui contract? Pentru că sunt de acord în mod istoric exista o cooperare între companii la nivel transfrontalier. Acum trecem la piețe mai competitive, așa că trebuie să să ne gândim cu toții la aceste amănunte, în același fel în care am făcut-o și în ceea ce privește aviația sau serviciile cu autocarul, unde, bineînțeles, um, e nevoie de asemenea bilete dacă există un acord între companiile care um, oferă această călătorie. Nu ne putem aștepta ca uh, o companie de autocare să aibă uh, să se ocupe de tot uh, într-o situație în care nu doar ei au vândut biletul și nu există un bilet cu un singur contract. Nu vedem același lucru nici pe partea de aviație. De exemplu, la cooperarea între Air France și Ryanair nu există o asemenea cooperare. Așa că Există asemenea posibilități, am putea vorbi despre ele, dar ar trebui să fie îndeplinite anumite condiții. Ce înseamnă toate acestea pentru noi și ce facem deja astăzi? În primul rând, și nu doar urmând regulamentul, din al, patru, al patrulea pachet privind uh, căile feroviare vorbește de bilete și ce trebuie să facă companiile. Există acel uh, model cu servicii complete clienții să poată să cumpere un bilet cu un singur click pentru întreaga călătorie. Există deja așa ceva, puteți testa și dumneavoastră. Exemplul cu Hamburg-Roma puteți să-l vedeți de pe site-ul Deutsche Bahn. Se poate schimba călătoria, de exemplu, din Roma într-un mic sat din Austria, totul funcționează. Un singur, o singură pagină de internet care oferă acest bilet direct mulțumită cui mulțumită modelului pe care l-am implementat noi recent și care se aliniază foarte bine cu al patrulea pachet feroviar apoi clienții blocați în trafic, continuarea călătoriei. Din nou, aici există practici bune care există deja în ceea ce fac cei de la Rail Team. Pentru serviciile altă, de înaltă viteză, companiile sunt obligate să se ocupe de pasageri chiar dacă întârzierea a fost cauzată de o altă companie. Și există și acorduri uh, în ceea ce privește întârzierile, uh, indiferent de tipul de de tren. Însă în acest context, ce încercam să vă explic și înainte, vorbim de acorduri comerciale, acorduri comerciale care au fost făcute pentru clienți între companiile implicate. Sunt niște acorduri care trebuie redactate cu atenție pentru că ne aflăm încă într-o etapă pilot de proiecte pilot, trebuie să avansăm, însă nu credem că e ceva ce trebuie reglementat, pentru că nu se reglementează în niciun alt domeniu, în aviație sau serviciile cu autocarul. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ultimă intervenție și acum deschidem dezbaterea, însă înainte să o facem, vă reamintesc care e regula cu care procedăm, metoda ping-pong. Bine. Și atunci, prin această metodă așa numită ping-pong, uh, Uh, luăm o primă serie de întrebări, îi dau cuvântul raportorului, întâi raportorului din umbră și după aceea o a doua rundă pentru ceilalți membri care doresc să intervină. Aveți 5 uh, minute la dispoziție pentru a ne spune cui adresați o întrebare, pe apoi pentru a asculta răspunsul. Așa că vă rog să vă gestionați foarte bine cele 5 minute, pentru că nu veți primi mai mult. Da, dumneavoastră veți fi primul care veți adresa o întrebare. Bine, sunteți pregătiți? Veți lua cuvântul, veți spune cui, doriți să adresați o întrebare și după aceea veți avea acest schimb de opinii cu diferiți experți. De acord? Nu, doamna Anderson, vă rog. Putem să luăm noi cuvântul primii pentru că suntem raportori. Știu că domnul Liberațchi trebuie să plece dar nu primește și el 5 minute pentru a adresa întrebări, pentru că eu îl înlocuiesc, practic. Da, domnul Liberațchi a spus că pleacă, dar dacă îl înlocuiți, bineînțeles, veți avea timpul de intervenție al domnului Liberațchi. Veți avea 5 minute. Sunteți pregătită să începem? Aveți timp 5 minute. Bine, mulțumesc. În primul rând, în legătură cu forța majoră. Aș dori să întreb Federația Pasagerilor, reprezentantul Federației Pasagerilor, dacă e sau nu de acord cu faptul că, um, faptul că nu există excepție acum e în regulă. Cred că a spus acest lucru. Dar în special, dacă ar exista o derogare, atunci aceasta ar duce la incertitudine juridică și probleme care ar fi negative pentru operatorii căilor ferate. Și cât de mare ar fi o asemenea problemă? Apoi, aș dori să-l întreb pe domnul Lohman dacă consideră că operatorii ar putea să facă mai multe în ceea ce privește respectarea drepturilor pasagerilor. Mă refer în special la faptul că mulți operatori feroviari au primit uh, foarte mulți bani în ultimul timp de la contribuabili, de la clienți și poate că ar trebui să facă mai multe pentru drepturile pasagerilor. Noi operatori nu par să aibă o problemă cu aceste obligații noi. Aș dori să mai întreb și să l întreb și pe reprezentantul polonez, operatorilor polonezi, dacă acesta consideră că putem spune că cum justifică faptul că a spus că există nevoie de formare doar pentru anumite categorii de personal. Da, am o listă întreagă de întrebări, spune doamna. Da, puteți să uh, puteți să puneți câte întrebări doriți, dar trebuie și experții să aibă timp să ne răspundă. Da, atunci ultima mea întrebare. Cât privește pasagerii cu mobilitate redusă, cu disabilități, de ce să nu fie format tot personalul? Pentru că nu știm niciodată cu ce fel de situații vor avea de-a face atunci când au de-a face cu un pasager cu disabilități. Mă voi opri aici pentru că uh, văd că nu prea mai am mult timp la dispoziție. Bine, cine începe, spune doamna președinte? Bine, voi începe, dacă am înțeles bine, m-ați întrebat în legătură cu forța majoră și dacă situația rămâne cum arată ea astăzi. Cred că am discutat la reuniunile noastre uh, pe larg subiectul. Am avut asemenea reuniune la începutul lunii. În continuare considerăm că e singura cale prin care se poate acționa în comparație cu ceea ce se propune azi nu e bine. De exemplu, câțiva centimetri de zăpadă. Unii fac față unor asemenea situații, unii nu. Așa că cred că lucrurile legate de forța majoră ar trebui să rămână așa cum sunt astăzi. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, căile ferate pot să, să, de, să facă mai multe, oricând, da. Însă, întotdeauna, ați spuneați că am fost finanțați bine întotdeauna, căile ferate. Da, în unele state, însă nu în toate statele europene și există o diferență foarte mare între UE 15 și 13, de exemplu. În UE 13, infrastructura în general se află în condiții deplorabile, așa că nivelul de servicii oferite acum e îngrozitor. Există uh, compensare foarte slabă în uh, multe dintre noile state membre, o diferență de până la 60%. Dacă am renunțat la derogări, pe viitor ne-am putea aștepta ca nivelul de servicii să crească, dar e nevoie de angajamentul părților implicate și autorităților competente. Atunci, da, situația se poate îmbunătăți și în aceste state, dar nu înainte. Da. Domnule Olszewski, doriți să răspundeți? Da, voi răspunde. Privitor la formarea personalului. Ne-am ocupat de formarea agenților de securitate în acest sens, pentru că ei sunt cei care vor ajuta persoanele cu dizabilități. Sunt cei care sunt în stadiu de formare acum și apoi avem și un call center unde se pot da telefoane pentru a cere asistență, fie în gară, fie pe parcursul călătoriei. Avem și acest tip de servicii. Și mai avem de asemenea, și dovesc că lucrurile funcționează. Putem să facem față acestor probleme. Doamne Anderson, vă rog. Da, încă o întrebare. Colegul din Danemarca, dumnealui este de acord că e necesar să aibă mai multe puteri autorități, um, organismele naționale de aplicare, pentru că lucrurile sunt foarte dificile pentru consumatori acum să își ceară drepturile și au nevoie de mult ajutor suplimentar. Mulțumesc. Creșterea puterilor organismelor naționale de aplicare, dar ar fi o idee bună. În Danemarca nu avem această problemă, pentru că legislația noastră ne oferă toate instrumentele de care avem nevoie, așa că nu e o problemă specifică în Danemarca, însă înțeleg ce ați dorit să ne comunicați. Am terminat, spune doamna președintă, nu mai avem timp, așa că continuăm. Domnul Renaud Muzolim. Da, rapid. Prima mea întrebare este pentru domnul Chider. Am înțeles că sunteți pentru biletul unic, mai multă accesibilitate pentru pasagerii cu mobilitate redusă și să scădem pragul de la o oră la 30 de minute. Președinte, domnule Muzele, aveți 5 minute, dar vă rog frumos, vorbiți prea repede pentru interpreți. Da, așa e, meci de ping-pong e prea repede. Da, începem de la zero cronometrul. Unde să le iau? Domnule Echidor, vă mulțumesc pentru prezentare. Am înțeles că sunteți pentru biletul unic, sunteți pentru accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă și doriți să se plătească compensații uh, pentru o întârziere de 30 de minute și nu doar mai mare de o oră. Acum vreau să subliniez faptul că acest <clears throat> dosar ar trebui să fie extins și pentru transportul regional și transportul suburban. Această extindere a sferei de aplicare mi se pare indispensabilă pentru că nu e normal ca navetiștii să nu fie protejați. Dar care este dispoziția cea mai importantă pe care ar trebui să adăugăm, după părerea dumneavoastră, ca să protejăm bine pe cei care folosesc transporturile locale? Și credeți că mobilitatea este consolidată de concurență sau nu? Mulțumesc, domnule deputat. Concurența întărește dreptul călătorilor. Scopul concurenței nu este concurența de dragul concurenței, ci ca să permită uh, o armonizare în sus. Deci dacă avem uh, un drept al călătorilor solid și armonizat, atunci căile ferate vor deveni mai atractive și mai competitive. Uh, și probabil că vor atrage noi utilizatori. Ce să facem concret? În ce privește transporturile locale, i-am făcut o distinție. Cred că trebuie să includem în dreptul călătorilor drepturile călătorilor care folosesc transportul feroviare regionale și suburbane, dar când spuneți transportul locale să nu includeți și tramvaile și metroul, pentru că aceasta este cu totul altă dezbatere. Însă, dacă metrourile uh, trebuie să fie accesibile, noi nu avem nimic împotrivă, dar e greu să faci ca metroul um, construit în urmă cu foarte mult timp, ca cel de la Londra, Berlin sau Paris să fie accesibil absolut peste tot. De aceea zic că trebuie făcută o distinție între transporturile regionale și suburbane și transporturile locale. Sunt foarte mulți oameni care chiar au abonamente, deci nu plătesc doar un bilet uh, când și cum, ci au abonamente care costă sute sau chiar mii de euro pe an, da, pentru că în anumite țări ca în Anglia se, e vorba despre mii de euro pe an, deci ei contribuie la finanțarea serviciilor și ar trebui să fie protejați ca atare. Deci <clears throat> legislatorul nu trebuie să-i uite. Mulțumesc, domnule Chidor. O altă întrebare pentru domnul Lockman Domnule Lockman Comisia a arătat că doar un singur stat membru aplică regulamentul în integralitatea sa fără niciun fel de derogare. Păi dacă regulamentul nu se aplică în mod uniform de toate întreprinderile feroviare din 2019, cum poate să funcționeze? Deci vor exista derogări până în 2024, din câte știu eu, dar cum facem ca totul să fie aplicat și să garantăm calitatea serviciilor în 2019 și să nu trebuiască să așteptăm 2024? Da, deși e mai degrabă o întrebare pentru statele membre și nu pentru noi, v-am mai spus, indiferent care sunt condițiile, noi nu apărăm uh, derogări sau excepții, vorbim despre ele doar atunci când condițiile fie a infrastructurii, fie a operatorilor nu permite garantarea anumitor servicii pentru clienți. Deci noi nu împiedicăm statele membre să aplice regulamentul sau nu le încurajăm să uh, aplice derogări. Ok, donc il faut l'appliquer. Da, da, trebuie să le aplicați în 2019, spune uh, domnul deputat. Pentru doamna Haddad, ați subliniat faptul că mai multe state europene erau foarte eficiente. Constat că în propunerea comisiei se vorbește despre asistență în toate gările Uh, uh, dar cu uh, condiția notificării în avans. Dar despre câte persoane vorbim, după părerea dumneavoastră? Car, care este procentul per persoanelor? Puteți să faceți o evaluare. 15% din populația mondială. Noi reprezentăm drepturile o, a 80 de milioane de locuitori din UE care suferă de un handicap sub o formă sau alta. Vă mulțumesc. Mai am dreptul să pun o întrebare? Întreabă domnul Muzelie. Domnule Smith, din experiența dumneavoastră, în ce privește întârzierile sau anulările, câte întreprinderi feroviare își înștiințează în mod convenabil pasagerii în legătură cu drepturile lor? Cred că e foarte greu să informezi pe pasageri în ce privește drepturile lor în cadrul unei întârzieri la începutul călătoriei, pentru că atunci când cumperi un produs, dacă cineva îți spune tot ceea ce ar putea să nu funcționeze bine, înseamnă că nu mai vrei să-l cumperi, te descurajează. Există uh, mulți angajați care nu știu care sunt drepturile pasagerilor îmi dau seama că mulți dintre angajați chiar nu știu cum să-i ajute pe pasageri. Uh, și cel mai bun uh, pa, mm, cea mai bună oportunitate pe care o are un pasager este să dea peste un angajat care să poată să-l ajute, dar din păcate ei nu sunt foarte fiabili în această privință. Mulțumesc, domnule Smith, mulțumesc, domnule Muzelie. Continuăm dând cuvântul domnului Rod. 5 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și invitațiilor noștri. Am multe întrebări, dar domnul Lockman m-a făcut să mă gândesc la altceva din câte înțeleg eu, dumneavoastră nu credeți că ar trebui să uh, veghem la aplicarea legii prin intermediul de bilete. Un exemplu. De luna trecută, când am plecat la Strasburg, mi-am cumpărat un bilet pentru Strasburg la Neumünster, în Germania. Era un bilet dus întors. Și, din nefericire, când mă întorceam acasă, am întârziat uh, la trenul uh, care pleca de la Strasburg uh, spre Germania și am mers în gară și am rugat să-mi schimbe biletul. Biletul meu până la Karlsruhe. Și mi-au spus, nu putem să vă schimbăm biletul pentru că l-ați cumpărat în Germania, la Neumestor. Și am a spus, atunci ce să fac? Pentru că eu am oricum o rezervare pentru trenul următor. A spus, nu puteți să mă, uh, nu pot să vă ajut. Uh, până la urmă <laughs> mi-am luat inima în și m-am uitat, m-am urcat în următorul TGV și a trebuit să plătesc un nou bilet până la urmă. Ce părere aveți dumneavoastră? Vorbim aici despre uh, companii uh, care sunt proprietate de stat și care sunt bine finanțate. Ce ne facem? Domnul Locman, întotdeauna putem să facem mai bine. Și exemplul dumneavoastră arată exact cum ar trebui să funcționeze rail team și cum poți să ai dreptul să te urci în următorul tren. Dar dacă ai un singur contract care gestionează uh, biletul respectiv, ai toate drepturile să folosești biletul pe care l-ai tu pentru următorul tren. Dar dacă ai fi cumpărat biletele separat, ceea ce nu era cazul dumneavoastră, dacă ai primit biletele, dacă ai cumpărat biletele separat, nu poți să ai garanția să iei ce tren dorești, decât dacă există un acord între cele două companii. Bine, mulțumesc. Continui cu următoarea întrebare. Pentru doamna Haddad. V-aș ruga să-mi spuneți mai concret cât de departe vreți să mergem în ce privește ajutorul acordat persoanelor cu disabilități. Și vă rog să răspundeți la o întrebare foarte importantă. Nu credeți că trebuie să existe niște delimitări pe care trebuie să le stabilim Uh, cu excepția cazului în care vă gândiți că angajații căror frate ar trebui, nu știu, să fie școliți în ce privește îngrijirile de sănătate, doamna Haddad. Nu cred că e o problemă cu nivelul de calificare și de pregătire a angajaților. Nu, trebuie să, să știi să instalezi o rampă și să ți se permite să călătorești la fel ca toți ceilalți călători în Europa să iau trenul când vreau de exemplu, deseori sunt obligată să plec de la o conferință sau să-mi părăsesc locul de muncă uh, din cauza faptului că am o rezervare la trenul de 12-13, nu pot să iau un tren mai devreme sau mai târziu. Deci chiar sunt limitată. În Belgia există acum trenuri echipate cu rampe care coboară singure dar chiar dacă nu există, e, ai nevoie de un angajat ca să poată să-ți instalezi această rampă, să poți să urci și să cobori din tren. Nu trebuie să fie cine știe ce pregătit pentru asta. E vorba despre formare de bază. Orice persoană care lucrează într-o gară poate să ne ajute. Pentru că dacă propria mea secretar, propria mea asistentă o poate face, cred că oricine poate să o facă. Mulțumesc, domnul președinte, atât. Mulțumesc, domnule Rod. Domnule Kramer, aveți 5 minute. Ja, zunächst mal an Herrn Lochmann. În primul rând pentru domnul Lohman. 67% din uh, clienți își doresc biletele directe. E un lucru pe care ni l-ați exprimat, dar ați spus că obligativitatea, vorbeați de această obli obligativitate. De ce să fie așa? Cum ar funcționa lucrurile? <laughs> it's I believe that I already explained that it's, it's... Cred că mi explicat deja. Nu suntem împotriva principiului, ci suntem împotriva stabilirii unei obligații legislative doar pentru transportul feroviar, când nu putem să facem ceva comparabil uh, pentru servicii uh, din alte moduri de transport, ca de exemplu transportul aerian. Trebuie să ai un echilibru între drepturile uh, călătorilor și obligațiile comerciale ale companiilor. Totul este interdependent. Bineînțeles că vrem să atragem cât mai mulți clienți cu putință, evident. Bine, atunci da, trebuie să luptați pentru interesele dumneavoastră, să luptați să fie obligatoriu. Yes. I think no, yes. I, okay, I... thanks. Uh, Frage ist Herrn Bine, mulțumesc. Pentru domnul Smith, când ar exista un asemenea contract obligatoriu, ce credeți, va crește numărul de pasageri sau va scădea numărul de pasageri? I think Cred că va avea două consecințe. Călătorilor cărora le pasă de acest lucru, și ezită să ia trenul, probabil că vor fi atrași și vor lua trenul. Și sunt călători că nu le pasă acest lucru și dacă ajung la uh, Chion și li se spune că trebuie să scoate 500 de euro din buzunar, probabil că nu vor mai lua niciodată trenul în viața lor. Deci dacă vreți să extindeți rețeaua de căi ferate, trebuie să faceți ceva și vreau să răspund argumentului apropo de aviație. Cineva mi-a spus că există mai multe gări în Belgia decât aeroporturi internaționale în toată lumea. Și dacă vreau să merg de la Londra la Praga, pot să găsesc un avion care mă duce direct de la Londra la Praga cu un singur bilet. Dar dacă vreau să merg cu trenul, îmi trebuie cel puțin uh, trei companii feroviare. Sunt zeci de mii de uh, că, gări și oamenii trebuie să schimbe nu știu câte trenuri pentru a parcurge aceeași distanță. Ori, din păcate, avem mai multe oportunități uh, de exploatat în ce privește căile ferate. La fel și cu transporturile rutiere, trebuie să ajungem la un aranjament. Nu ne trebuie neapărat bilete directe. Dacă aveți un sistem de vânzări care vă permite să uh, îți cumperi toate biletele în același timp pentru călătoria ta, pentru tineratul tău, e foarte bine. Cât timp ai dreptul să faci acest lucru, atunci cred că pentru călători este la fel de bine ca și un singur bilet. Vă mulțumesc. Forț major. Întrebare pentru Federația Europeană există la mm, companiile aeriene și tot timpul folosesc această clauză de forță majoră. Comisia ne-a spus ce se face acolo și atunci ne întrebăm unde ajungem în 15 ani dacă există 1,5 milioane pe stat membru cheltuite astfel și nu sunt bani foarte puțini. De ce sunteți împotriva clauzei de forță majoră care să fie reluată? Pentru că e un lucru prin care companiile aeriene se scuză foarte mult. Dacă am fi în Japonia, de exemplu, unde totul merge la timp, nu ar fi o problemă cu așa ceva. De ce nu facem același lucru și aici? Yeah. <laughs> Do I... Da, nu știu dacă am timp să răspund. Când analizăm costurile, cred că Singura modalitate de a îmbunătăți uh, acest aspect I think force majeure is Cred că forța majoră așa cum este ea astăzi aici, uh, ca cum funcționează aici, e bine. Îmi pare rău. Nu înțeleg foarte bine ce mă întrebați. Also selbst die Kommission Până și comisia e sceptică dacă există formulări foarte limitate și dacă acestea vor face față în tribunale, pentru că ar exista procese care nu se termină niciodată, durează ani întregi, nimeni nu se mai ocupă de ele și astfel se economisesc bani. Însă nu aceasta trebuie să fie perspectiva. Noi dorim să punem presiune astfel încât companiile să circule la timp. Ce trebuie să facem ca să se țină cont și de asemenea aspecte? Cred că în ceea ce ați spus ultima dată, da, suntem pe deplin de acord. Și e ceea ce, de fapt, ne dorim. Așa cum spuneți dumneavoastră, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Japonia, atunci când un tren are acolo întârziere, apare în ziar un asemenea eveniment. Dacă noi în Europa am putea să facem la fel, atunci am putea avea un ziar foarte gros în fiecare zi. Cred că există diferențe foarte mari. Și da, se spune totdeauna și am fost des în Japonia. Japonia e un caz special. Da, înțeleg așa ceva. Cultura de acolo e diferită. Cultura e acolo că clientul e cel mai important. Indiferent de domeniu, clientul are întotdeauna dreptate în Japonia. Și clientul ar putea, de exemplu, să-i furnizezi un serviciu și întotdeauna dorim să depunem toate eforturile pentru acel serviciu. Există un asemenea lanț în care fiecare vrea să facă ce mai bine pentru client și atunci discutăm de servicii bune. Uh. Mulțumesc mult pentru această primă rundă de întrebări. Acum trecem la a doua rundă de întrebări și uh, de acum nu mai e vorba de raportor din umbră. Avem doar câte două minute la dispoziție pentru numeroșii noștri colegi care doresc să intervină și începem cu domnul Cor. Două minute, vă rog. Ja, vielen Dank. Ich habe eine... Da, vă mulțumesc. Am o întrebare pentru Comisia Europeană. Cum această modificare a regulamentului, reformarea acestuia, nu s-a făcut mult prea repede pentru că vorbim de mult timp de călătoria multimodală, biletele și atunci oare nu ar trebui drepturile pasagerilor pentru orice tip de transport și nu această despărțire să ne gândim la drepturile pasagerilor pentru călătoria multimodală? Nu așa ceva ar trebui oare să faceți? Auf den Weg zu bringen. Allez, la Commission, on vous invite dans le débat. Comisia, sunteți acum în dezbatere, vă rog să răspundeți. <clears throat> Stimat domnule europarlamentar, da, am discutat deja de mai multe ori despre drepturile pasagerilor în transportul multimodal. O parte de propunere am și făcut în ceea ce privește căile ferate și în ceea ce privește aviația. Însă în procesul legislativ de pe partea Consiliului nu s-a făcut nimic mai departe. Cu toate acestea, noi ne-am propus să facem un studiu, să vedem cum arată modele de afaceri deja existente în acest sens și cum arată aceste drepturi ale pasagerilor în contextul multimodal, deci ce e deja nevoie și suntem pe cale să facem acest studiu și ne așteptăm ca în ultima jumătate a anului 2018 să avem și rezultatele acestui studiu care va reprezenta o bază pentru noi astfel încât să luăm o decizie cu privire la ce trebuie să facem pe viitor. Și în uh, alt domeniu, în ceea ce privește actul delegat, pentru călătorile multimodale. L-am prezentat în septembrie anul trecut, acest act delegat. avem nevoie în primul rând de o bază, să existe schimbul de date de care e nevoie în primul rând și apoi pe baza acestor date să putem să creăm și um, o planificare pentru călătoriile multimodale, dar e nevoie aici de, să ținem cont de multe aspecte și de furnizarea informațiilor, de exemplu. Însă suntem pe cale să facem toate acestea. Și mai ales odată cu digitalizarea, credem că ne vom confrunta tot mai mult cu asemenea problemă. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Domnul Riche, două minute. Uh, merci, Mulțumesc, doamnă președinte. O primă întrebare pentru domnul Lochman. S-a vorbit mult despre biletul direct și eu cred că în spatele acestuia se ascunde întreaga problemă a comunicării uh, informațiilor comerciale în ce privește orarele, frecvența și tariful. Companiile păstrează închise aceste informații și din exterior e greu de gestionat. Bună oră pentru transportul aerian, se poate uh, gestiona inclusiv uh, posibilitatea pentru clienți să compare traiectorii uh, orare, prețuri. Domnule Lohman, nu sunt sigur că înțeleg întrebarea dacă e posibilă armonizarea tarifelor uh, între companii, dacă despre asta e vorba. Eh, sigur că nu e lucru ușor, cum am spus. Eh, companiile pot eh, fixa tarifele ele însele, dar dacă nu asta a fost întrebarea, înseamnă că am înțeles greșit. Domnul Riche, întrebarea mea e următoarea. Vă imaginați că am putea face să fie obligatorie comunicarea din partea transportatorilor ce privește orarul, serviciile și tarifele pe care le oferă, așa încât, la fel ca pentru transportul aerian, uh, și transportul feroviar să poată fi inserat în comparatoare uh, de uh, tarife și traiectorii pentru clienți. Iată întrebarea mea. E ceea ce am menționat și pentru serviciul multimodal. Acum avem ocazia de a deschide noi interfețe de comunicare a prețurilor, tocmai pentru ca uh, biletul direct să poată fi integrat, să poată fi stabilit de către cel care vinde biletul. Ar trebui să fie posibil acest lucru, dar trebuie să insist, uh, trebuie să fie pe aceeași linie cu regulamentul încep și cu acordul comercial semnat de companii. Trebuie să existe un acord comercial între companiile implicate, insist. O a doua întrebare spune știu, uh, Riche pentru domnul Chidor. S-a subliniat dificultatea de a uh, ține seamă nu doar de distanțele lungi, ci și de nivel regional și interurban. Problema indemnizării e că uh, cel mai adesea nu e solicitată din lipsă de informații pentru pasageri și alte ori pentru că sumele sunt derizorii și atunci oamenii nu se preocupă să obțină 3, 5 sau 10 euro de indemnizație. Ce credeți despre o creare a unui fond de creare a unui cont de credit pentru fiecare pasager, cum sunt milele bunoară în sistemul aerian? și ori de câte ori apare indemnizație, acest cont să fie alimentat și lichidat odată pe an. Repet, uh, nu uh, se va reclama pe o distanță scurtă 2 sau 3 euro și atunci nu ar fi oare de dorit să existe un credit per călător care să fie alimentat și uh, lichidat în fiecare an. E o idee interesantă și ca orice măsură, totul ține de execuție. Trebuie văzut în ce fel companiile ar putea funcționa în așa fel încât să-l pună în aplicare. Mă gândesc că la nivel național ar fi nevoie de o armonizare între diferitele companii feroviare, acolo unde eh, există mai multe astfel de companii și ele se vor mulți cu siguranță în multe state membre. Din punctul meu de vedere, transportul urban e în afara acestui sistem pentru că prețul biletelor este scăzut mă gândesc că aceste, acest fond de credit ar trebui să se adreseze celor care au abonamente fie lunare, fie anuale și care utilizează foarte frecvent trenurile. Sigur că lucrurile trebuie să fie verificabile și transparente, dar ar putea funcționa. Președinta, mulțumesc pentru răspuns și acum continuăm. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea două întrebări concrete. Am fost raportor în 2012 când am discutat pentru prima dată despre standarde uniforme pe căile ferate fără a intra în specificitățile, adică ținând cont și de specificitățile modurilor de transport. Armonizare, da, dar până la un punct. În primul rând, o întrebare pentru domnul Lohman. Acest document al Comisiei, propunerea Comisiei, merge în direcția bună? Credeți că există avantaje față de concurența neechitabilă cu care v-ați confruntat până în momentul actual? Uh, I would say in principle yes, it go the în principiu, da, propunerea merge în direcția cea bună, încearcă să elimine diferențele între mijloacele de transport. Sigur că uh, s-ar fi putut merge și mai departe în ce privește similaritatea principiilor, drepturilor, indiferent de mijlocul de transport, dar pentru asta ar trebui Uh, revizuite în același timp regulamentele privind drepturile călătorilor, indiferent de mijloacele de transport, deci pentru toate mijloacele de transport. Pentru expertul polonez, ne vorbeați de o echilibrare și de calități diferite, standarde diferite care există în statele membre. Ne-ați atras atenția asupra lor și că am putea merge prea departe aici. Cum putem să ne asigurăm că există acest echilibru despre care ne vorbeam? Cum putem să le asigurăm noi prin intermediul legislației europene? Ceva ce să fie pentru toate cele 27 de state membre jeśli mamy na myśli równowagę, to przede wszystkim równowagę. Dacă ne gândim să găsim un echilibru, atunci trebuie să ne gândim la concurența între mijloacele de transport. Dacă vorbim de calea ferată, introducem reguli vizând piața feroviară și atunci cu toată transparența, pentru ca să existe egalitate de șanse, atunci și transportul aerian, transportul rutier sau maritim ar trebui să fie reglementate în mod similar. Ar trebui să aibă obligația uh, și mai ales să ofere uh, drepturile călătorilor. Iată care răspunsul meu, nu știu dacă e suficient pentru dumneavoastră. Da, poate. Aș putea să mai adresez o întrebare și pentru reprezentantul pasagerilor. Informațiile îmbunătățite, ne vorbeați despre informații care nu sunt suficiente dar și drepturile de a depune o plângere. Credeți că propunerea Comisiei e mulțum- mulțumitoare în ceea ce privește dreptul de a depune o plângere? A qui adresez-vous la question? Cui adresați această întrebare, întreabă președintele. Okay. Monsieur Guido. Domnule Kidor. Monsieur Chidor, pour la FNOT. Domnule Kidor, vă rog, ascultăm. Îl las pe colegul meu european să răspundă și completeze eventual dacă e cazul. Trebuie totuși să reușim să avansăm. Dacă înțeleg bine, întrebarea e dacă există suficiente reguli pentru obținerea compensațiilor sau am înțeles greșit. Äh, mă refeream la faptul că pasagerii se plâng că nu au modalități uh, nu sunt destul de puternici astfel încât, într-adevăr, să își ceară drepturile în statele membre. Președintele, timpul s-a scurs, așa încât îi dau cuvântul domnului Demesmacher pentru două minute. Vă mulțumesc. De comisie heel wat interessante, goed bedoeld. În propunerea comisiei văd uh, tot felul de bune intenții ameliorarea drepturilor persoanelor cu mobilitate redusă, o protecție mai bună pentru călători, obligația de a oferi informații, dar am și o preocupare specifică, cam cu un an în urmă. <coughs> Întrebam cum sunt măsurate mai exact întârzierile. Și privind acum la rezultate, nu înțeleg cum drepturile călătorilor pot fi protejate într-o manieră uniformă, dacă nu există o metodă uniformă de măsurare a întârzierilor. Și pentru a face o idee, rezultatele studiului au arătat că unele țări au o regulă de 3 minute, altele o regulă de 10 minute, alte state membre măsoară o întârziere doar la destinația finală, altele țin seama și de întârzierea uh, în puncte intermediare. Unii măsoară întârzierea medie împărțită la numărul de pasageri. Există nenumărate metode de măsurare a întârzierii. Și uh, astfel de metode naționale nu pot fi comparate între ele. Eu mă bucur acum că există inițiative pentru o mai bună informare a pasagerilor despre întârzieri și chiar și în țara mea. Uh, în țara mea, Infrabel trebuie să publice cifrele punctualității de trei ori pe zi. Așa procedăm în Belgia, dar nu există un sistem care să permită comparabilitatea întârzierilor de la un stat membru la altul. Un astfel de sistem însă ar fi foarte util pentru cetățeni, pentru că atunci pot compara diferiții operatori și pasagerii ar putea ști în fiecare situație ce drepturi au. Repet, întrebarea mea se referă la uh, posibilitatea unui sistem uniform de măsurare a întârzierilor. Poate domnul Smith sau reprezentantul pasagerilor n-ar putea răspunde. Președintele, cui adresați mai exact întrebarea? Operatorilor? Cui exact? Domnul Smelders, poate. Eu cred că, într-adevăr, punctualitatea e un element esențial și, cum ați spus cu o clipă în urmă, în Belgia, uh, am forțat uh, Infrabel să ofere cifre uh, mai actualizate pentru că nu erau ce ne așteptam și chiar mâine vom discuta cu ei despre această temă. Însă și la nivel european, problema de actualitate, toate dezbatele pe care le avem, la nivel intern, în organizațiile noastre, fiecare stat are propriile sale reguli și propriile mijloace, metode de măsurare a întârzierilor. Într-un fel sau altul, eu cred că ar fi bine ca cineva sau poate comisia să uh, impună niște reguli de măsurare. Pentru că discutând cu Infrabel și SNCB aici în Belgia despre felul în care se măsoară întârzierea, am primit în sfârșit metoda lor de calcul, dar ne-a costat foarte, foarte mult efort pentru că nu au fost deloc deschiși sau transparenți. Deci, prim, în primul rând, trebuie ca informațiile să fie disponibile ca open data, chiar dacă metoda de calcul e diferită. Dar mm, mai apoi să explici metoda ta de calcul, altfel uh, nu se poate continua, cum a spus și dumneavoastră. Mulțumesc! Domnul Van de Camp acum. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce mă surprinde pe mine în dezbatere e faptul că uităm că căile ferate europene sunt sectorul de transport cel mai mare beneficiar de subsidii. Nu cred că putem fi comparați cu șoselele, transportul lutier. Uh, ne putem compara cu transportul rutier pentru că suntem sectorul cel mai uh, subvenționat. prin intermediul digitalizării ar trebui să putem ameliora uh, cooperarea între companii la nivel de ticketing sau nu. Trebuie să putem consolida cooperarea, în special cea transfrontalieră. Pentru că aici e veriga noastră slabă și m-aș adresa colegului polonez. Uh, sunt dezamăgit de contribuția lui, pentru că dacă el trebuie să aleagă între investiții în pasageri, între investiții și pasageri, el alege investițiile. Asta trebuie să înțeleg din ce am spus, în detrimentul pasagerilor. Președintele, e o întrebare directă pentru domnul Roșevski, vă rog. Nu, nu e o întrebare. Domnul Van de Cam, fără microfon. Nie został zadany. Znaczy ja wybieram... Pot totuși să răspund dacă sunt uh, pentru investiții pentru pasageri. Compania noastră PKP, în momentul de față, are un program uriaș de investiții în gări, tocmai pentru a oferi condițiile de ultimă oră persoanelor cu mobilitate redusă. Dorim să reducem barierele arhitecturale, uh, Eh, investițiile în materialul rulant, de asemenea, vor permite un acces mai lesnicios tuturor tipurilor de pasageri. Așa, cât să respectăm toate reglementările europene. Președintele, mulțumim. Domnul Robert Zile e în sală? Nu. Nu am uh, auzit întrebarea către domnul Lohman, domnule Van de Camp. Atunci sunteți singurul. Am înțeles observația, am auzit observația, plus că semăna cu a mea, dar domnul Lohman vorbea despre ticketing. Domnul Lohman a înțeles foarte bine întrebarea mea. Și mi-aș dori să aud răspunsul lui în mod foarte clar. Foarte bine, spune președintele. El a auzit întrebarea noastră, eu nu. Domnule Lohman, vă rog să răspundeți atunci. Domnul Lohman, într-adevăr, a înțeles întrebarea și nu este de acord cu declarația potrivit care calea ferată e cea mai subvenționată, pentru că trebuie ținut seama de toate costurile ce țin de infrastructură, de um, operare și așa mai departe. Putem impune ticketing-ul acolo unde avem măsuri contractuale impuse de autoritățile competente. Dar nu putem impune oriunde serviciul nu e compensat prin contracte cu autoritățile. Există două segmente distincte de piață, unul în care putem și unul în care nu putem impune astfel de reguli. Mulțumesc! Trecem mai departe și îi dau cuvântul doamnei Arnotu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor experților. Eu am o întrebare mai deosebită. Domnul care înlocuiește pe domnul Gazo, îmi pare rău, n-am reținut numele dumneavoastră. Am vorbit mult de dreptul pasagerilor, am auzit multe, dar primul drept este de a le garanta securitatea în trenuri. Și, din păcate, tot mai puțin cazul. Apoi, Trebuie permis statelor membre să ofere un serviciu feroviar punctual, curat. Doar că într-o logică de rentabilitate uh, impulsionată de Bruxelles, companiile feroviare și-au redus personalul și odată cu asta au multiplicat incidentele uh, sau uh, pagubele aduse materialului. În Franța, peste 40% din persoanele uh, anchetate nu se simțeau în securitate în transportul comun pe tren, 37% au suferit violențe și 30% din uh, atacurile sexuale asupra femeilor se petrec în gări sau în trenuri. Și ca atare, femeile în major, mod majoritar se declară foarte neliniștite de a uh, lua transportul în comun. 56% versus 27% pentru bărbați. Ideea de a rezerva vagoane pentru femei este oare fezabilă? Domnule Chidor, credeți, nu credeți că e o problemă reală uh, ce privește transportul feroviar și asta îndeosebi în Franța? Cum, după părerea dumneavoastră, se poate remedia așa ceva? Cum putem influența Comisia pe această temă extrem de preocupantă. Domnule Chidor, vă rog să răspundeți. Am să încerc să răspund pe scurt aceste interpelări uh, în forță. Aș distinge însă între siguranță și securitate. Uh, transportul feroviar e mijlocul de transport cel mai sigur în ce privește accidentele, comparativ cu orice alt mijloc de transport. Companiile feroviare uh, cred că își fac treaba. Noi la Federația Călătorilor franceză, considerăm în continuare că trenul rămâne uh, cel mai sigur uh, mijloc de transport. În schimb, ce privește securitatea, Asociația noastră a lansat acest studiu care a arătat că un, una din două femei a fost victimă a hărțuirii sexuale în transportul colectiv, fie că e vorba de tren sau autobuz. Uh, de unde și campania noastră de sensibilizare. Este evident că problema există, dar că, într-adevăr, nu pasagerii trebuie să facă poliție în, uh, în trenuri, chiar dacă ei contribuie la securitatea în mijloacele de transport. Companiile și puterile publice trebuie să facă eforturi în acest sens. Poliția bună oară uh, și studiile judiciare trebuie să-și exercite uh, funcțiile. Și companiile nu pot să înlocuiască. Mulțumim pentru răspuns. Acum cuvântul doamna Senhalova. Două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să revin la tema transportului uh, călătorilor cu mobilitate redusă. În intergrup, uh, intergrupul uh, pentru persoane cu disabilități, miercurea viitoare vom mai discuta, dar am o întrebare la adresa domnului Lochman. Uh, E straniu să auzim de diferențele mari care uh, există între a comanda în avans astfel de servicii de asistență, cum menționa doamna Haddad. Um, știm cum, care e situația în Spania, în Republica Cehă. Mă întreb din ce motiv există astfel de diferențe uriașe, vorba de organizare, de echipament, de bunăvoință. Uh, Uh, e vorba de asistența acordată persoană cu mobilitate redusă. Uh, diferențele provin din tipul de servicii care nu sunt identice între țările pe care le-ați citat. Oriunde densitatea traficului e mare, sigur că serviciile de asistență oferită diferă de cele unde frecvența e relativ uh, redusă. Unele gări au mai mult personal, altele mai puțin personal, deci diferențele sunt mari. Uh, aș insista că e nevoie de ameliorarea drepturilor pasagerilor cu mobilitate redusă. Nu suntem împotriva uh, scăderii acelei prenotificări și să se ofere mai multă calitate în acest serviciu de asistență. sau în ofertarea de servicii unde nu e necesară asistența unei alte persoane. Uh, mulțumesc. În 10 secunde aș uh, dori ca și doamna Hadat să reacționeze, vă rog. Cred că e vorba și de bunăvoință în majoritatea timpului. Echipamentul, bună măsură, e prezent. Nu cerem tratament special, ci pur și simplu să putem utiliza transportul în comun ca oricine altcineva. Când vorbim de formare, ni se spune nu e responsabilitatea noastră. Cred că ar trebui să încercăm să sporim conștientizarea a fi tratați ca orice alți cetățeni pe picior de egalitate cu ceilalți cetățeni. Deseori echipamentul există, dar trebuie și folosit corespunzător. Mulțumesc, doamna Dat, pentru răspunsul dumneavoastră. Spune președinta, ultima intervenentă, doamna Anderson, două minute, vă rog. Vă mulțumesc că îmi permiteți să vorbesc din nou. Pe lângă faptul că socialiștii se ocupă de acest raport la TRAN, ar trebui să spun că eu sunt raportor din umbră la Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. Ne interesează foarte mult subiectul. Am o întrebare pentru Comisia Europeană. Nu credeți că ar fi cazul să țineți cont de articolele 7 și 12 din tratat, astfel încât să vă asigurați că protecția consumatorilor e făcută așa cum trebuie, ținând cont de această măsură? măsură și că e asigurat un standard înalt. Apoi, cu privire la soluționarea alternativă a litigilor, nu sunteți de acord că operatorilor ar trebui să li se ceară să accepte asemenea rezultate din uh, soluționarea alternativă fără să fie afectați consumatorii și pasagerii, să se poate ocupa și ei de asemenea cazuri. Dacă operatorilor nu li se cere să accepte această soluționare a litigilor, atunci nu vom putea progresa cu punerea în aplicare a drepturilor consumatorilor. Comisia. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, Încercăm într-adevăr să progresăm cu soluționarea litigilor alternativă și online, însă pentru moment nu am prevăzut o asemenea obligație cum e cea propusă de dumneavoastră acum ați putut să constatați că, de exemplu, în acest moment există acea fundație, de, ex- de exemplu, cu soluționarea alternativă a litigilor în domeniul transportului, organizații care cooperează pe domeniul transportului și, într-adevăr, discutăm despre aceste noi, mo- noi uh, modalități de soluționare online sau alternativă și discutăm și cu organismele naționale de aplicare, pentru că am văzut că nu toată lumea cunoaște informații cu privire la mijloacele deja existente. Și e nevoie să oferim recomandări mai uh, consecvente pentru utilizarea celor existente. Nu am făcut o propunere în acest moment pentru că instrumentele sunt relativ noi. Avem directivele care trebuie să fie puse în aplicare cu privire la soluționarea alternativă a disputelor și online. Colegii acum analizează cum arată implementarea, însă într-adevăr aveți dreptate. Și mai avem și achiul consumatorilor, care este acum analizat de DG Justiție. Concluziile trebuie să le așteptăm. În orice caz, nu pot decât să vă dau asigurări pentru moment că în practică încercăm într-adevăr să facem așa și să punem în aplicare la diferite niveluri. Pe de altă parte, ați văzut regulamentul privind protecția consumatorilor, centrele pentru protecția consumatorilor au fost actualizate, a fost actualizat acest document și nu se acoperă doar regulamentul aviației acum, ci pentru toate modurile de transport modalitățile de trans- mijloacele de transport și ceea ce se întâmplă în aviație, maritim, transport terestru, toate sunt incluse. Sperăm că acesta e un nou pas important și un, poate un pas uh, următor pentru viitor, ceea ce spuneați dumneavoastră, însă acum ne rezumăm la ceea ce avem în lucru și încercăm să punem în aplicare aceste reguli relativ noi întâi. Mulțumim foarte mult! pentru intervenție și acum, uh, domnule Ertrug, vă rog să trageți concluzie. Nu, doamna Anderson va trage concluziile. Doamna Anderson, vă rog. Aș dori să spun că e un răspuns util, însă nu sunt de acord cu el. Cred că trebuie să continuăm Doamna președinte, nu am închis dezbaterea, am ascultat comisia și acum dumneavoastră trageți concluziile în locul raportorului. Da, e o discuție foarte utilă, întrebări importante. Le mulțumesc mult tuturor pentru intervențiile avute. Cât despre dreptul persoanelor cu dizabilități, cred că e clar că e unul din punctele pe care noi, Comisia, trebuie să le discutăm, mai ales cu privire la noua legislație privind persoanele cu dizabilități. Și vă asigur că noi, grupul social-democraților și raportorii din umbră, vom proceda așa. Cred sunt de acord cu o parte din, uh, între, din răspunsuri, dar sunt de acord și cu Wim că multe au fost dezamăgitoare. Cred că ar trebui să vă gândiți mult mai pozitiv la toate acestea, pentru că e în interesul mediului de afaceri, e în interesul întregului domeniu al căilor ferate ca cetățenii să aibă încredere în transportul feroviar. Cu toții ne dorim această schimbare a transportului spre căile ferate. Dacă mențineți o perspectivă atât de îngrădită, nu vom reuși. Trebuie să ne asigurăm că există acest mix cu drepturile pasagerilor și cu toate celelalte moduri de transport, modalități de transport existente. Și mă voi opri aici. Vă mulțumim, doamnă Anderson, le mulțumim experților pentru timpul acordat și expertiza, însă lucrurile abia acum demarează, așa că sper că vom avea ocazia să mai organizăm schimburi de păreri. Oricum vă mulțumesc, ați fost mm, bineveniți în comisia noastră, putem să vă și aplaudăm, bineînțeles. Și Puteți să-l aplaudați și pe membrul din stânga mea, care a fost foarte atent și cu minte. Sper că vei putea într-adevăr să descoperi Parlamentul European. Ești oricând binevenit să-ți ocupi locul de vicepreședinte în Comisia de Transport. Mulțumim, Daniel. Și acum mergem mai departe cu și trecem la o perspectivă elvețiană. Îl invit alături de mine pe invitatul nostru. oui. Ah, See you soon. Great. C'était... Euh, Dominique, je vais devoir partir à, à midi 10. La délégation suisse, venez me rejoindre. Cei din delegația elvețiană, vă rog, poftiți alături de mine.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 Dacă doriți să discutați, vă rog să părăsiți sala. Mulțumesc. Continuăm schimbul nostru de opinii și avem acum onoarea de a-l primi în sânul nostru pe domnul ambasador, domnul Plușe. Vă mulțumesc că ați venit alături de noi și că ne veți spune mai multe despre viziunea elvețiană asupra transportului și îl avem alături de noi pe domnul Peter Fuglistaller, care e director al Biroului Federal de Transport și ne va vorbi despre subiectul care ne interesează pe noi și anume transferul modal. Aveți aproximativ 10 minute pentru a ne spune mai multe, după care vom avea un schimb de opinii. Din păcate, eu nu voi putea să rămân la discuție, așa că domnul Riche este cel care mă va înlocui. Însă ne vom revedea în curând, sunt convinsă. Așa că putem să și începem. Aveți cuvântul pentru 10 minute pentru a ne vorbi despre transferul modal. Perspectiva elvețiană. Doamnă președinte, vă mulțumesc pentru introducerea făcută. Voi respecta modelul, așa cum facem în Elveția. Mi-am pregătit prezentarea în engleză și cred că e cel mai bine să folosesc această limbă. După cum știți, transportul elvețian timp, uh, un timp îndelungat am încercat să avem această schimbare de la traficul rutier la traficul feroviar. Avem o politică ecologică care, bineînțeles, face parte din politicile europene. Această politică, acest uh, Mm, această schimbare modală. Avem mai multe metode folosite. În primul rând, infrastructură nouă, voi vorbi despre aceasta, apoi liberalizarea în sectorul feroviar. Avem acces deschis în Elveția încă din 1999 și astăzi vă voi vorbi în special despre vehiculele grele, un instrument uh, important pentru această schimbare de politică mondială. Voi începe cu infrastructura. Anul trecut am deschis tunelul Gotthard, un element foarte important din politica noastră de transport. E cel mai lung tunel din lume. În 2020, când accesul va fi complet cu un al treilea tunel, atunci nu se va observa nicio diferență între Elveția și țările de jos. Va exista o infrastructură standard care va transversa Elveția pentru trenurile de marfă, cu un tonaj de până la 1600. Bineînțeles, este un element important. Transportul feroviar trebuie să poată să își dovedească eficiența, însă nu e suficientă infrastructura e nevoie să folosim și taxarea și aici vorbesc despre taxa asupra vehiculelor grele. Am introdus această taxă în anul 2001 pe baza celui care polua, cel care poluează plătește pentru transport, transportul de bunuri. Sunt acoperite toate camioanele peste 3,5 tone. Calculul se face bazându-ne pe greutatea maximă, distanță și emisii taxa e o taxă de consum. Înseamnă că, tax, că sunt consumatorii cei care plătesc această taxă. Într-un an vorbim de o sumă de 1, 4 miliarde pe an și un total de 75% din această taxă vine de la camioanele elvețiene. Trei treimi sunt plătite de camioanele elvețiene care activează în Elveția o pătrime din tranzit. Două treimi ajung în Confederație și Confederația folosește acest ban pentru a finanța proiecte de infrastructură majore. O treime din venit ajunge în orașe care folos- în cantoane care folosesc această parte pentru a acoperi proiecte care nu pot fi acoperite prin alte tipuri de finanțare. Aici vedeți stabilirea tarifelor, puteți vedea cele trei categorii. Avem mai multe categorii, avem Euro 6 care e cu 30% sub a treia categorie, vedeți uh, și cum arată kilometrajul, greutatea și diferențele de preț care survin din acestea. Există un acord cu Uniunea Europeană și am fixat un maxim de 325 de franci pentru 300 de kilometri de la nord la sud. Nu putem să creștem această taxă după aceste plafoane și avem și costurile externe maxime acolo. Am avea posibilitatea să mergem și mai sus, însă trebuie să respectăm cele două elemente, acordul privind transportul terestru, așa că suntem foarte, foarte aproape de această valoare maximă. Noul regim a dus la o eficiență crescută în transportul de marfă. În anii 90 aveam o limită de 80 de tone, 8,3 milioane de tone au fost transportate cu 1,3 milioane de camioane. În 2016 am avut doar 975.000 de camioane care au transportat 1,7 milioane de tone. Și puteți vedea o medie, media a crescut în această perioadă de la 6,3 tone la 12 tone, adică aproape s-a dublat în câțiva ani Taxa ne-a ajutat și la o înnoire a flotei. În 2001, 82% din serviciile de transport erau efectuate cu Euro 1, 0, 1 sau 2. În 2017 am avut doar 1%. 92% din toate serviciile sunt acoperite cu Euro 5 sau Euro 6 cu camioane astfel încadrate. Un studiu al efectelor taxei în 2006 ne arăta o creștere importantă, o inflație de 0,5 sută. Și asta mulțumită faptului că a existat o creștere paralelă a eficienței cu cele 40 de tone. Și costurile nu au fost toate trecute consumatorilor. Costurile de transport sunt o proporție mică din uh, costurile totale ale unui produs. Apoi, vedeți în această imagine că am redus foarte mult noxele. Ceea ce vedeți cu albastru, indicat cu, pe, în, în imagine, din 2004 în 2016, vedeți o scădere cu aproximativ 80%. Astăzi, vehiculele grele nu mai sunt cele care poluează cel mai mult. Motivele sunt, bineînțeles, tehnologie mai bună, eficiență mai bună și, bineînțeles, și trafic scăzut schimbarea modală. Puteți să vedeți o descreștere începând cu anul 2000. La 15 ani după introducerea noului regim de transport cu cele 40 de tone și taxa, vedem că traficul transalpin a crescut cu la sub, a scăzut la sub un milion de camioane. În 2016, 71% din mărfurile transportate au fost pe calea ferată transportate și mult mai puțin pe șosele taxa noastră poate fi considerată ca reprezentând un succes. Taxa și-a dus contribuția la transferul traficului de pe străzi pe calea ferată, a ajutat la finanțarea proiectelor de infrastructură rutieră și a dus la o eficiență mai mare a transportului rutier, s-a implementat principiul cel care poluează plătește și apoi efectul asupra consumatorilor, prețurilor la consumator a rămas mic. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim pentru această demonstrație incredibilă care dovedește că atunci când sunt fixate obiective, toată mașinăria este pornită pentru a permite atingerea obiectivului. Deschid dezbaterea și dau cuvântul doamnei Schmidt. Aveți cuvânt. Ja, herzlichen Dank. Um, vă mulțumesc. Sunt puțin, puțin invidioasă, trebuie să vă spun, auzind toate acestea. Dar, așa cum spunem de obicei, se pare că Elveția este un exemplu bun pentru Europa. În Uniunea Europeană facem eforturi, cheltuim miliarde din, bau, din banii contribuabililor, astfel încât să ajungem la această schimbare modală și ne dorim această transferare a traficului pe um, căile ferate. Însă, în continuare, avem mari probleme. Dacă ne uităm la cifre, vedem că din 1995 uh, până astăzi, vedem 6, de la 6,6 o creștere la 6,7%. Nu e un rezultat foarte îmbucurător. La transportul de mărfuri cifra arată ceva mai bine, însă în comparație cu China, cu America, cu Rusia, din păcate suntem în urmă. La noi, în continuare, traficul e rutier și cel aerian se află în continuare într-o situație mai bună decât uh, traficul feroviar. Uh, M-a interesat foarte mult ce ne spuneați la sfârșitul um, prezentării și anume cu această taxă s-a finanțat uh, domeniul feroviar. E un lucru foarte bun. În, Aust- în Austria ne-am dorit foarte mult și noi același fapt și anume taxele să fie bine țintite. Uh, utilizarea acestora. În Austria lucrurile nu stau așa și probabil nici în alte state europene. Nu ne putem aștepta ca lucrurile să arate așa pe viitor cu această țintire bună a banilor din taxe. De aceea ne-am dorit acest model astfel încât să ne asigurăm că într-adevăr există această schimbare a traficului spre rutier spre traficul feroviar. Și aș avea și niște întrebări. Prima dintre ele după părerea dumneavoastră, sectorul feroviar va urma modelul sectorului uh, aerian în ceea ce privește liberalizarea serviciilor? Cred că e un subiect important, mai ales în statul meu dacă ne gândim la Deutsche Bahn, la căile ferate franceze și ce se întâmplă în aceste state. Dumneavoastră ce credeți? Ce fel de viitor are sistemul feroviar în zece ani? Pentru că noi vorbim despre uh, conducere autonomă, fără șofer, știm că va ocupa un loc important în traficul uh, rutier. Apoi, al treilea lucru, credeți într-adevăr că Europa poate învăța de la modelul elvețian sau sunteți mai degrabă o excepție de la regulă? Pentru că 28 de state nu reușesc împreună să facă ceea ce ați făcut dumneavoastră singuri. Așa că putem să fim mai mult decât invidioși. Mulțumim! Mulțumesc, domnule Van de Camp. Doamna președinte, vă mulțumesc frumos! am uh, a avut ocazia să merg în defileul Bremer împreună cu colegul Kramer și am fost impresionat de numărul de camioane care traversau podul. Și e clar că Elveția și-a foarte în serios aceste obiective, dar există dezbateri foarte serioase uh, despre uh, um, șoselele care ajung până în tunelul uh, Gotard. Nu știu de fapt cum se numește tunelul respectiv, dar există probleme cu căile de acces la acest tunel Dumneavoastră îmi spuneți că până în 2020 toate lucrările vor fi finalizate, dar pe ce anume vă bazați când faceți această afirmație? În ce privește camioanele, trei sferturi din taxe sunt plătite de camioanele elvețiene, un sfert de camioanele care sunt în tranzit. Cum s-a ajuns la acest, uh, uh aceste proporții? dacă un camion german vine să livreze mărfuri în Elveția, plătește impozitul sau nu? Cum se fac uh, uh um, cum, cum e prelevat acest impozit? Se plătește la intrarea pe teritoriu în, uh, sau uh, printr-un sistem de vinetă? Domnul Ertrug, da, vă mulțumesc în primul rând pentru această prezentare. Din perspectivă europeană ne-a fascinat dacă vedem cifrele pe care ni le-ați prezentat, ceea ce s-a întâmplat cu traficul feroviar, cu acest trafic ecologic, da, atunci dumneavoastră ați putea fi exemplul nostru în acest sens. Ținem cont și de faptul că în 2020 există uh, măsuri foarte clare pe care le-ați luat pentru a atinge scopurile în Uniunea Europeană, statele membre și noi avem uh, multe lucruri pe care încercăm să le punem în aplicare până atunci. Poate ne-ați putea da mai multe informații pentru că pe mine m-ar interesa foarte mult uh, Până la urmă, la dumneavoastră în Elveția, cu aceste măsuri, cum arată finanțarea și cum arată um, echiparea materialului rulant, acel retrofitting? Și apoi, ne vorbeați de acei bani, că mare parte din banii din taxă ajung în pe, pentru căile ferate. Poate ne-ați putea da informații mai detaliate, ce, cine, de unde primește bani, ar fi interesant pentru noi. Și vă felicit încă o dată, pentru mine dumneavoastră reprezentați un standard pentru europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul domnului Kramer, Vă rog frumos să îmi cer să mă scuzați pentru că știți foarte bine ce părere am despre modelul elvețian, care, așa cum spunea și doamna Schmidt, e de invidiat. Vă invidiem chiar foarte mult și sper că și cooperarea între Europa și Elveția va fi mai uh, accelerată pentru că avem nevoie de bune practici pentru ca mâine și la noi căile ferate să semene cu uh, cele de la dumneavoastră. Vă mulțumesc și aveți, aveți cuvântul, domnule Kramer. Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru prezentare, dar e păcat că există atât de puțini colegi prezenți în sală. Comisia ar fi trebuit să fie reprezentată 100% și toate statele membre și asta pentru ca toată lumea să vadă că nu ne dorim doar să avem un text, pentru că dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți membru al Uniunii Europene, ați uh, făcut tot ceea ce trebuia pentru acest model shift pentru 2020 și nu avem nevoie de idei noi, este foarte clar, ci să se pună în aplicare, să facem și noi măcar ceea ce faceți dumneavoastră, să copiem ceea ce se face la dumneavoastră și fiecare stat membru ar putea să poată să facă ce ați făcut dumneavoastră în mm, domeniul feroviar și nu reușim pentru că avem priorități false. Ne spuneați despre faptul că, trei, că cea mai mare parte din uh, banii care sunt strânși vin de la camioanele elvețiene și se colectează acești bani și cel puțin și pentru acele camioane care au cel puțin 3,5 tone. Înseamnă că nu aveți taxe pentru um, autocamioanele mai mici și că există doar o parte a drumului de unde se colectează acești bani pentru că taxa este atât de înaltă, aveți și o cooperare și, care există și există și concurență. Nicio companie de camioane din uh, din, din Elveția nu ar parcurge o distanță de 300 de kilometri cu doar 10 uh, sticle de vin. Important foarte mult e spațiul și marfa pe care o transportă, pentru că taxa este atât de înaltă, n-ați vorbit despre toate consecințele care au existat. Pentru consumatori cresc costurile au crescut foarte puțin, 0,0 și ceva procente. Și e o situație foarte bună. Ceea ce ați reușit e minunat și vă mulțumim. Și apoi, bineînțeles, cetățenii au fost uh, de acord, au fost de acord și a existat și un referendum și legătură cu tunelul și cu faptul că se interzice să se construiască și autostradă în paralel. Lucruri foarte clare. În Europa nu ne putem închipui așa ceva. Să spunem că vom face o nouă cale ferată, însă e interzis să se facă o autostradă în paralel. Ceea ce se întâmplă în Germania, în regiunea nu există așa ceva, o cale ferată, dar și o autostradă stradă în paralel. Și atunci trebuie să ne gândim cum pot fi mulțumiți consumatorii să facă aceeași um, distanță cu căile ferate și nu rutier. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Sunteți un stat atât de european încât nici nu ne putem închipui că nu sunteți un stat membru al Uniunii Europene. Și aș mai avea o întrebare. Ne vorbeați de anul 2020 cu ceva nou. Din 2020 nu vor mai exista vagoane de marfă prin uh, Elveția. Ceea ce se întâmplă în Elveția e minunat și ar fi ușor să se pună în aplicare în Uniunea Europeană și de aceea m-ar fi interesat foarte mult să vă asculte Comisia Europeană, să vedem ce vom face noi după 2020. Și apoi v-am lăudat atât de mult, am și eu o critică. Când primul tren de înaltă viteză a călătorit în Elveția. Elvețienii au spus că se poate să existe acest tren doar dacă se poate lua și bicicleta în tren. Și da, Germania a spus ok, vom face așa timp de doi ani, vom face o evaluare și să vedem. După doi ani s-a renunțat, însă evaluarea încă nu există. Nu puteți să reluați tot acest fapt pentru că e important pe noile trenuri să se poată lua și bicicleta în continuare. În Elveția avem asemenea decizii, în toate trenurile să se poate lua bicicleta, indiferent de tren. E un lucru important, e un lucru important pentru turismul cu bicicleta, care e foarte important în Uniunea Europeană. Și dumneavoastră ar trebui să faceți la fel, v-am sprijini, ar fi foarte important. Încă o dată vă mulțumesc și toate cele bune, luptați pentru mobilitate și pentru climă și nu e o contradicție, ne-ați demonstrat-o. Merci, uh... Kramer, avant de donner la parole. Mulțumesc. Acum am să dau uh, cuvântul invitatului nostru. Dar mai întâi vreau și eu să fac o observație și să pun o întrebare, mai ales apropo de finanțare. Un subiect întotdeauna foarte important. Finanțarea a început foarte devreme, pentru că mi-aduc aminte uh, de uh, inaugurare, atunci când s-a vorbit despre modurile de finanțare și au existat mai multe referendumuri, cum se votațion, cum se spune în uh, Elveția. Deci cel puțin patru referendumuri, știu eu, că au fost organizate și s-au creat taxe, impozite specifice ca să permită finanțarea structurii. Deci totul a fost prevăzut dinainte și deci infrastructura a fost finanțată și din aceste impozite specifice, nu doar din taxele pe care le plătesc camioanele. Am o întrebare foarte simplă. Această taxă e de tipul poluatorul plătește, există o proporționalitate față de rata de utilizare, deci acesta este principiul poluatorul plătește, sau e mai degrabă o taxă forfetară? A doua întrebare, la care chiar vă rog să-mi dați un răspuns. Taxa dumneavoastră este direcționată ori uh, pentru infrastructuri și internalizarea costurilor sau pentru externalizarea costurilor, lupta împotriva poluării fonice, a emisiilor de dioxid de carbon, a, a uh, altor tipuri de poluare. Domnul Kramer cred că mai dorește să pună o întrebare. Da, am uitat două lucruri. În primul rând, tocmai am discutat despre drepturile pasagerilor. Ați putea să ne spuneți uh, cum arată drepturile pasagerilor în Elveția, cum funcționează totul și apoi tunelul Gotthard a fost terminat, contractul a fost încheiat cu Germania, țările de jos, Italia, Elveția. Uh, Tunelul este gata, însă căile de acces încă nu. Ce ne puteți spune? Până când? Până în 2040 poate să fie gata și partea dinspre Germania spre tunel. Cred că e jenant. Ce spun ceilalți? Am auzit că și în Italia se construiește, dar doar cu francii elvețieni pe care i-ați investit dumneavoastră acolo. Este respectat până la urmă acest contract? Dacă nu vă gândiți să mergeți la tribunal, să depuneți plângeri împotriva acestor state membre, ce se întâmplă? Pentru că tunelul izolat controlat nu ajută cu nimic. Da, mulțumesc. Domnule Füglisteller, aveți cuvântul. Dar vedeți, a fost lăudat. Să știți că rar uh, auzim uh, complimente atât de multe la adresa invitaților în această instituție. Ați primit și multe întrebări, deci vă dau cuvântul. Uh, aveți 10-12 minute la dispoziție ca să puteți să răspundeți la toate aceste întrebări. Vesnar, Danke, Präsident, für das viele äh, Lob. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru laudele dumneavoastră. În primul rând îi voi răspunde doamnei Schmidt. Ne vorbeați de liberalizare. Eu cred că trebuie să se facă tot ceea ce se poate pentru a construi noi infrastructuri, pentru a deschide piețele și a folosi foarte bine banii colectați din impozite. În acest sens avem acest open access în Elveția, l-am deschis foarte devreme accesul pe piață. Uh, și a fost nevoie și de o reformă, o reformă pentru căile ferate. Există diferite modele prin care statele pot să acționeze, dar important e să existe aceast- și căile ferate care să facă față concurenței. Da, există diferite modele, responsabilitate împărțită, infrastructură, nu există o soluție universal valabilă. Se poate construi eficient prin diferite căi. Statele membre trebuie să facă tot ce le stă în putință să o facă. Ne vorbeați de automobilele autonome în următorii 10 ani. Există aceste idei care există pentru transportul rutier, însă trebuie să vă spun că avem cuplaje făcute și în ceea ce privește căile ferate. Uh, avem un mare avans pe care l-am făcut și important e să fie asigurată în continuată concurența în diferitele tipuri de transport care urmează să apară se vor concentra toate aici și în următorii ani este foarte clar că vor exista asemenea evoluții și va trebui să existe această combinație între uh, rutier, feroviar, totul trebuie să fie foarte eficient. E nevoie de progrese care să țină cont de tehnologie. Să învățăm de la elvețieni, da, de ce nu? Și noi învățăm tot timpul de la Uniunea Europeană, învățăm și în ceea ce privește căile ferate, interoperabilitatea, preluăm asemenea lucruri. Credem că e foarte important și credem că este nevoie de căi ferate integrate europene și de un trafic de marfă european integrat. Și de aceea noi învățăm foarte mult de la Uniunea Europeană și noi elvețienii profităm din, de pe urma acestor dispoziții uniforme. Cred că este un proces de învățare care merge în două sensuri. Vedem ce funcționează la celălalt și învățăm de la el. Și cred că e important să învățăm astfel și pentru căile ferate. Da, și și el veți avut niște idei bune. Domnul Van de Camp și domnul Kramer mă întreba, mi-ați pus întrebări în legătură cu ce se va întâmpla anul 2020 și rutele care trebuie să fie gata. Da, până în 2020 vor fi gata în Elveția, avem contracte cu Germania și Italia cu privire la capacitățile de pe aceste rute. Acestea trebuie să răspundă cere tinerii. Da, câte ceva se întâmplă acolo. Mult timp nu s-a întâmplat nimic, mai ales în Germania. Italia, spun mereu că Italia Italia între timp a depășit Germania, e un lucru care nu prea funcționează, nu îi motivează pe germani să facă progrese. Însă eu cred că e o problemă europeană, sunt coridoarele, rețelele TNT, le cunoașteți foarte bine și e nevoie de investiții pe întreaga axă, e nevoie de axe diferite. Elveția nu poate să preia întregul trafic, e nevoie și de alte state și de acest trafic pe căile ferate separate și conectivitate. Scenariile nu sunt atât de întunecate, cum ne spunea domnul Kramer, până în 2040, când să fie totul în funcționare. Noi uh, discutăm cu cei din uh, Germania să exist, există măsuri uh, pe diferitele rute, capacități, da, ne dorim să fie crescute capacitățile astfel încât să putem să acoperim cererea. Nu vom uh, chema la tribunal statele vecine, discutăm cu acestea și încercăm să uh, unde eliminăm problemele care mai există, astfel încât să avansăm. Domnul Van der Kam întreba aceste trei pătrimi, cum sunt ele finanțate prin autocamioanele elvețiene. Da, avem acest transport intern, care este mult mai crescut decât transportul în tranzit, pentru că avem foarte multe camioane care traversează de la nord la sud statul și, bineînțeles, avem uh, foarte multe camioane care asigură acest tip de transport în statul nostru. Avem cifrele pe care vi le-am prezentat și au dus la efectele despre care vă vorbeam, pe care le-a menționat și domnul Kramer, și în interiorul Elveției. Companiile de logistică s-au coordonat Există transport de mărfuri în Elveția și pentru 50-60 de kilometri, unde și pentru asemenea rute sunt transportate mărfurile cu uh, ajutorul trenurilor. Transportul pe căile ferate face parte din logistică în Elveția, e integrat uh, mare parte din operatori elvețieni nici măcar nu își permit să nu folosească și căile ferate, pentru că într-atât face deja parte din transporturile elvețiene. Apoi, da, folosim aparate electronice pentru colectarea taxelor și cei străini au acces la asemenea aparatură. însă cu timpul vom vedea ce se va întâmpla. Ne-am dorit să existe un aparat european astfel încât să ne putem ocupa de taxare, ceea ce există în toată Europa se să existe și la noi. Domnul Ertrug, care ne vorbea de modernizare, echipare modernă, avem legislație astfel încât în 2020 să nu mai existe mm, trenuri goale de marfă, ne dorim ca ceea ce există la nivel european, TSA-ul european pentru transporturi de mărfuri să fie valabil pentru toate tipurile de transport și în 2020. Noi nu vorbim de nimic ce am inventat noi, ci punem în aplicare ceea ce există la nivel european. Avem asemenea obiective. Apoi au existat multe discuții și vedem că ce se va întâmpla cu trenurile, um, trenurile care sunt echipate modern, mai ales pe axa nord-sud, crește numărul acestor trenuri. Avem această modernizare în Elveția pe care noi am finanțat-o pentru că ne-am dorit să putem îndeplini obiectivele. Nu are nimic de a face cu uh, acceptanța în ceea ce privește uh, transportul cu trenurile de mărfuri, acestea nu prea le, plac, place publicului. Sunt trenuri care sunt foarte zgomotoase și așa mai departe. Dar se pot face foarte multe prin diferite stimulente. Însă dacă rămâne totuși un tren, unul care este foarte zgomotos, percepția rămâne în continuare foarte negativă. De aceea avem și un termen de punere în aplicare destul de lung, l-am anunțat și credem că vom reuși să înregistrăm un adevărat succes și sperăm că Uniunea Europeană sau anumite coridoare măcar vor urma modelul nostru. Finanțarea. Și aici uh, noi am avut de învățat, am avut această idee cu privire la bugetul anual ca, din care să finanțăm proiecte pe termen foarte lung. Ne gândeam în fiecare an ce va trebui să se plătească în anul viitor și când finanțăm chestiunile financiare ajung în Parlament, ei nu mai au nimic de ales, pentru că există deja o mașinărie în funcțiune cât ce trebuie să se plătească. Așa că ceea ce se întâmplă în mai departe în Parlament trebuie să se țină cont de ceea ce s-a pornit deja și de aceea avem aceste obiective de prefinanțare. Este o sarcină pe termen lung a statului, ceea ce trebuie să se asigură prin prefinanțare și aceste fonduri trebuie să fie foarte bine gestionate pentru că se stabilește pe termen foarte lung de câți bani ar fi nevoie pentru un anumit proiect, și astfel ne asigurăm că avem și mijloacele bugetare de care avem nevoie. Această prefinanțare a fost folosită pentru întreaga infrastructură, pentru căile ferate, erau acoperite toate costurile, pentru că și aici, la infrastructura feroviară, este o sarcină pe termen lung și nu ne dorim să tot rediscutăm bugetul. Vă mai doriți și anul viitor o cale ferată, nu, sunt lucruri care rămân valabile de la an la an. Și pentru ministrii de finanțe e un lucru bun. Se definește odată cât va primi acest domeniu și apoi trebuie să se acționeze în consecință. Când e nevoie de tot mai mult pentru în fiecare an, nu ministrul de finanțe e responsabil, ci cel de transport, care spune mi-aș dori mai mulți bani pentru căile ferate și trebuie să motiveze de ce. Dacă convinge, da, bine primește primește banii, dacă nu, nu. Deci avem aceste mijloace de finanțare foarte bine țintite. Apoi întrebările domnului Kramer în legătură cu anul 2020, ce se va întâmpla, cred că tocmai v-am spus. Apoi, cu bicicleta în tren, ne gândim acum, rănuim concesiile existente, concesiunile existente în Elveția și un răspuns pe care l-am primit de la Ministrul pentru Transport e că trebuie să existe trenuri care să fie bine împărțite astfel încât să poată fi luate și bicicletele la bord. Așa că facem un pas în întâmpinarea dumneavoastră astfel încât în continuare în Elveția să se poată lua um, bicicletele. Cineva care vine cu bicicleta să poată să o ia și în tren în Elveția drepturile pasagerilor și ce se întâmplă cu acestea. Ținem cont de ceea ce se întâmplă la nivel european, avem și noi acele standarde, aceleași standarde ca cele europene pentru drepturile pasagerilor pe care le punem în aplicare și astfel încât și cetățenii noștri să poată să-și primească banii în momentul în care nu le-a fost furnizat un serviciu. Și apoi întrebarea domnului Riche în legătură cu uh, durata și ce se întâmplă, avem acel principiu, cel care poluează plătește. Și ce se întâmplă cu emisiile și mașinile? Până acum totul a funcționat foarte bine cu această clarificare euro. Și acum nu mai ni s-a spus că după Euro 6 nu mai urmează nimic, așa că trebuie să ne gândim cum vor merge mai departe, ce fel de criterii am mai putea să utilizăm astfel încât să ducem la o îmbunătățire a situației. Noi avem această politică integrată. Banii colectați nu intră în bugetul general și sunt bine țintiți, astfel încât pot să aibă un efect dublu printr-o asemenea politică. Și astfel sper că am reușit să vă răspund la majoritatea întrebărilor. Vă stau la dispoziție dacă mai aveți și altele. Vă mulțumesc că am primit o lecție și o gură de aer elvețian. nu doar uh, rețetele sunt importante, ci și uh, cu câtă fermitate le aplicăm. Și Federația Elvețiană oricum are o lungă tradiție de colaborare, inclusiv cu Uniunea Europeană. Ne-ați inspirat, vă mulțumesc, uh, excelențe, pentru această vizită și sperăm că nu este ultima. V-am ascultat cu mult interes reluăm la orele 15, aici se încheie, a nu, 14.30 se corectează președintele, reluăm la 14.30.